Dear colleagues, good afternoon. Dragi colegi, bună ziua. Bun venit la această reuniune a Comisiei Jurii și aș dori să îi urez bun venit domnului prim vicepreședinte al Comisiei Europene, domnul Franz Timmermans, care ni se va adresa peste câteva momente, însă până atunci, punctul 1, adoptarea ordinii de zi, Permiteți-mi să vă informăm că punctele 2, să vă informez că punctele 12 și 13 vor fi abordate după voturile de mâine și nu astăzi. Aceasta e modificarea pe care vă propun. Dacă sunt obiecții, alte idei, nu. Deci să adoptă ordinea de zi. Punctul 2. Anunțurile președintelui. Aici n-am nimic deocamdată să vă uh, aduc la cunoștință. La punctul 3, adoptarea procesului verbal al ședințelor trecute. Dacă până la sfârșitul acestei reuniuni nu se va primi nicio observație, atunci reuni, uh, procesul verbal al ședințelor din datele de 11-12 aprilie și respectiv 3-4 mai anul curent vor fi considerate adoptate. Iar acum putem trece direct la punctul 4, schimbul de opinii cu domnul Franz Timmermans, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o plăcere pentru mine să mă aflu aici, în comisia dumneavoastră, care e și comisia mea, pentru că în multe probleme de care mă ocup trebuie să colaborez strâns cu comisia dumneavoastră. Foarte pe scurt, în legătură cu ce uh, vom discuta într-un context mai amplu. Astăzi încep uh, negocierile privind Brexit pe 27 vom ști exact unde ne vom situa. Aceste negocieri sunt îngreunate și de evoluțiile externe. Trump este o uh, provocare, ținând seama de faptul că s-a retras din acordul de la Paris. Am avut ani în care toate presiunile externe au dus cumva la evoluții centrifuge în interiorul Uniunii Europene. Uh, oamenii aveau tendința să reacționeze fiind mai puțin uniți. Acum se întâmplă exact opusul. Oamenii tind să fie din ce în ce mai uniți și să colaboreze pe, pe, aceste, pe marginea acestor domenii. Comisia aceasta va trebui așadar să urmărească cu multă atenție colaborarea noastră și va trebui să vedem cum putem să aplicăm în mod optim dispozițiile tratatelor existente. În ce privește transparența mai întâi. Sper să avem negocieri uh, bune și că vom ajunge la un moment în care Parlamentul să susțină de plin uh, registrul uh, privind transparența. Știu că pe marginea acestui subiect punctele de vedere sunt împărțite în Parlamentul European. Dacă nu ești înregistrat uh, ca lobbyist în registrul respectiv, uh, nu uh, poți participa la ședință, este o regulă care mm, convine foarte bine Comisiei. Înțeleg că nu este valabil și pentru toți membrii Parlamentului European, numai că aici nu este vorba de cei din parohiile dumneavoastră. Nu e vorba de alegătorii dumneavoastră de acasă, ci este vorba de interesele europene pe marginea uh, Um, dosarelor la care lucrați. Am fost membru al Parlamentului European peste 10 ani și sigur că nu vreau să arăt nimănui cum să interacționez eu cu cei din circumscripția mea. Însă atunci când intervin alte interese, e limpede că trebuie să se știe foarte clar în ce bază legiferez sau uh, iau o decizie. Apoi, în ce privește mai buna reglementare, cred că ne-am îmbunătățit modul de lucru, în special datorită acordului interinstituțional privind mai bună reglementare convenit între cele trei uh, instituții. Platforma RIFA, de asemenea, se lucrează foarte mult la ea. Sunt diferite opinii care au fost exprimate, reacționăm la toate acestea, ceea ce nu-i deloc ușor, dar sigur că toate astea duc la o mai bună reglementare și vreau să arăt foarte limpede că mai bună reglementare nu înseamnă doar reducerea birocrației, ci și ca reglementarea respectivă să se potrivească cu obiectivul urmărit. Asta și încercăm să facem, ca să legiferăm doar acolo unde este necesar. Mai avem două follow-up-uri pentru acordul interinstituțional. Mai întâi, unul în ce privește schimbul de informații și cooperare cu privire, negocieri, cu privire la negocieri pe marginea acordurilor internaționale. Procesul a început anul trecut, iar reuniunea de la nivel politic cu cele trei instituții va avea loc luna viitoare, probabil, să sperăm. Știu că sunteți foarte fermi în începerea negocierilor cu privire la legăturile dintre actele de punere în aplicare și actele delegate și credeți-mă că și eu sunt nerăbdător. Prima ședință va avea loc uh, foarte curând și abia aștept. Comisia se ține de cuvânt în ce privește prezentarea propunerilor legislative cu privire la uh, situația de după tratatul de la Lisabona. A început lucrul pe marginea acestui dosar și la nivelul Consiliului. Din păcate însă, statele membre sunt extrem de reticente să aleagă actele delegate, chiar și acolo unde acest lucru ar fi, de fapt, cel mai potrivit. Noi continuăm să ne susținem argumentele și sperăm să ne susțină și Parlamentul European. Sigur că acordul interinstituțional cu privire la mai bună legiferare este acum uh, însoțit de un registru comun privind actele delegate. Lucrurile sunt uh, pe drumul cel bun în ce privește Ehm, comitologia, trebuie ca nimeni să nu arunce pisica responsabilității politice și să permită legiferarea acolo unde cetățenii și întreprinderile au nevoie de mai multă claritate juridică. Foarte adesea nu se poate pune de acord, nu se pot pune de acord autoritățile dintr-un stat membru și aruncă pisica aceasta luării ehm, deciziei politice în seama Comisiei Europene să hotărească ea. Eu cred că trebuie ca responsabilitatea să fie asumată și de statele membre în aceste cazuri. Aveți de asemenea o responsabilitate comună în ce privește subsidiaritatea și proporționalitatea în fața atât a parlamentelor naționale cât și a Parlamentului European. Principiile subsidiarității și proporționalității rămân în centrul activității noastre și sigur că lucrurile se mai pot îmbunătăți și acolo unde se va putea face acest lucru împreună cu dumneavoastră îl vom face. Și încă un lucru, știu că această comisie acordă o importanță deosebită mediului de afaceri, bunei funcționări a pieței interne și se bazează pe încredere în o justiție independentă, în instanțe independente. Sunt din ce în ce mai îngrijorat în situația, de situația din Polonia, ținând seama de proiectul de lege care este acum în curs de elaborare și dacă doriți să intru în amănunte, o voi face cu plăcere. Suntem, deci, Parcurgem acum vremuri dificile din punctul de vedere al integrării europene, vrem să obținem rezultate și să găsim o orientare potrivită, să vedem exact încotro vrem să mergem, să existe un uh, sentiment al progreselor, progreselor înregistrate și să putem combate în felul acesta xenofobia, naționalismul, Însă trebuie făcut mai mult și instituțiile trebuie să facă mai mult, însă până la urmă Trebuie să ajungem la sufletele oamenilor. Europa de astăzi diferă foarte mult de Europa de acum un an sau doi. Avem o alegere de făcut, trebuie să facem față problemei Brexitului, dar în același timp trebuie să ne construim propriul viitor într-o lume care se schimbă foarte repede. Vorbim regulile nu sunt uh, imuabile, de aceea vorbim despre statul de drept, despre domnia legilor. Și pe asta se bazează construcția europeană și activitatea noastră de zi cu zi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu. Și acum avem timp berechet să avem un schimb de opinii cu domnul prim vicepreședinte al Comisiei Europene, Prima înscrisă la cuvânt, doamna Hannibal. Mulțumesc, domnule viceprim vicepreședinte, pentru că ați venit să discutați cu noi. Îmi pare rău că nu e toată lumea de față. E regretabil acest lucru, pentru că, fără îndoială, discuția aceasta e foarte importantă și, în calitate de eurodeputat britanic, Consider, desigur, că e un moment foarte important și pentru Regatul Unit. Vorbeați de naționalism și despre xenofobie. Mă bucur să vă aud vorbind despre asta. Mă bucur și că, iată, Comisia caută soluții pentru a reduce, dacă se poate, chiar a elimina aceste fenomene care afectează întreaga Europa. Pentru că nu mai sunt de față alți colegi britanici trebuie să spun că aceste lucruri au fost, de fapt, în centrul referendumului, al campaniei pentru referendumul britanic. Și asta s-a și întâmplat. Deja a trecut un an și abia acum încep negocierile, ceea ce mi se pare extraordinar de ciudat. E o situație extrem de ciudată. Care cauzată strict de Regatul Unit și de abordarea guvernului său. Le spuneți că dumneavoastră aveți o idee foarte clară despre direcția în care vreți să mergeți. Eu n-am deloc aceeași încredere că știe și guvernul britanic în ce direcție vrea să o apuce. De aceea, dacă ne puteți spune câteva cuvinte, ce părere aveți? Dau seama că sunt multe lucrurile pe care nu le puteți spune, dar dacă ne puteți da câteva detalii suplimentare în, lugă, în legătură cu situația așa cum o vedeți dumneavoastră, în măsura în care puteți. Doamna Kaufman. Yeah, Domnule vicepreședinte al Comisiei și din partea mea, un sincer bun venit. Da, e într-adevăr foarte păcat că sunt atât de puțini colegi în sală, dar prea bine. Eu sunt aici, sunteți și dumneavoastră aici și mă bucură cele auzite. În urmă cu un an și jumătate, n-aș fi crezut că statele UE vor uh, mai reuși să facă comun, front comun în felul în care ați descris-o dumneavoastră. Temerea mea a fost că după referendum va apărea un efect de domino. Și am uh, citit și că fostul președinte ceh a cerut, după anunțul procedurii de încălcare legată de politica de refugiați, uh, am auzit cum a spus că atunci va bine să plecăm prin Uniunea Europeană. Deci, ideea este că noi suntem o comunitate de drept și aceste lucruri sunt inacceptabile. Trebuie să fie aplicate aceleași principii, să acționăm în baza acelorași valori, să ne dezvoltăm în această direcție. De aceea e important să existe încredere reciprocă unii în alții. Un alt subiect. V-ați referit la actele delegate. Ați putea oferi două, trei detalii? Eu știu că noi, cei din Parlamentul European, suntem acum în plin proces. Mâine vom discuta cu raportorul nostru, Sayer, despre această chestiune pentru prima dată. Și totuși, în opinia mea, e Păcat că negocierile care ar fi trebuit începute sunt în continuare cu semnul întrebării. De ce oare? Instituțiile chiar n-au mai fost uh, uh în măsură să-și formuleze pozițiile? Sar acum la un cu totul alt subiect, din nou. Asta e din cauza că avem timp la dispoziție. E vorba de avertizorii de integritate, whistleblowers. Vom avea un raport din proprie inițiativă vorba de a oferi protecție europeană acestora și ne interesează foarte mult atitudinea Comisiei. Noi vrem să avem o anumită abordare și ne-ar plăcea ca cei de la Comisie să ne susțină și să vină cu o propunere. E oarecum uh, uh, o discuție acum, să fie uh, protejați avertizorii de integritate doar dacă aduc la cunoștința publicului elemente din domeniul privat sau e vorba și de sectorul public? Noi credem că e nevoie de o normă care să-i protejeze pe avertizori, indiferent de domeniul din care provin, și să ofere o protecție exhaustivă, care să fie paneuropeană, fiindcă nu se poate uh, ca cei care aduc la lumină tot felul de legături și care informează astfel opinia publică să fie în cele din urmă um, oile negre și să fie persoane pedepsite în viața personală doar fiindcă au spus adevărul. Deci, dacă ne puteți oferi câteva detalii și despre acest uh, subiect, vă mulțumesc. Domnul Anderson. Thank you. Mulțumesc. Voi începe prin a-mi exprima acordul puternic față de cele spuse de antevorbitoare. Avem nevoie de o protecție puternică a statului de drept, așteptăm cu răspunsul dumneavoastră în acest sens. Avem o întrebare și în legătură cu Brexit. Am auzit în presă, din presă, că domnul Verhofstadt a susținut că în cazul în care Regatul Unit ar reevalua transpunerea în realitate a referendumului pentru Brexit, tot n-ar trebui să îi se permită să se retragă din negocieri, ci în, în uh, actualele condiții, ci să li se impună condiții mai dure. Este acesta punctul de vedere al Comisiei Europene sau nu? Apoi, mi se pare că ați sugerat că ați avea câteva lucruri interesante de spus în legătură cu Polonia și situația statului de drept din această țară. Aș dori să ne și împărtășiți aceste lucruri la care v-ați, uh, pe care le-ați sugerat. Mulțumesc, domnul Le Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnului Timmermans. Întotdeauna când îl uh, primim pe prim vicepreședintele Comisiei Europene este pentru noi un eveniment acesta, cu atât mai mult cu cât uh, faceți și primele pagini ale ziarelor, domnule prim vicepreședinte, pentru că ați declarat că Europa nu se poate constitui, să nu se poate crea pe seama statelor națiune. Și mi-a plăcut foarte mult această exprimare a dumneavoastră. Comisia Europeană se amestecă extrem de mult în uh, treburile interne ale anumitor state membre. Vorbeați, domnule prim vicepreședinte, despre Polonia și ne-ați întins așa un pic de momeală, spunându-ne că ne veți spune mai multe. Să știți că un cotidian polonez v-a numit uh, omul anului 2017. Asta nu e un reproș, dar arată că Comisia Europeană s-a amestecat foarte mult în treburile interne ale Poloniei și, fără îndoială, cam exagerat. Înțeleg că e vorba de repunerea în, în discuție a unui proiect de reformă constituțională în Polonia. Despre asta e vorba în acel proiect de lege de care vorbeați, dar asta ține până la urmă de dreptul fiecărei țări de atribuțiile constituționale ale fiecărei țări. Poate ne puteți spune mai multe despre asta și în legătură cu Ungaria. Comisia reproșează Ungariei o grămadă de lucruri. În special, am să mă refer la două chestiuni de actualitate. Unu, Încălcarea sau pretinsa încălcare a libertății de stabilire și fac trimitere la o lege care ar putea să compromită posibilitatea de funcționare în continuare a Universității Sărăș, dar și dacă te uiți peste textul acestei legi, ea pare să nu fie chiar așa de radicală cât uh, se sugerează, pentru că e vorba de instituirea, de, pe, pe stabilirea unor universități străine pe teritoriul Ungariei, atunci când ele nu au de fapt un campus pe teritoriul propriei lor țări. Ceea ce, până la urmă, este logic, este, nu-i deloc nelegitim ca o țară să voteze genul acesta de lege. Și apoi încă o lege care creează o mulțime de discuții, legea care permite autorităților maghiare să îi uh, pune în detenție pe migranții care sosesc pe teritoriul lor. Sigur că mai putem discuta despre modalitățile de detenție, despre caracterul sistematic al acestei măsuri, dar în același timp mi se pare cât se poate de legitim ca un stat să se ocupe și să se preocupe de fluxul migratoriu care îi afectează teritoriul. Acestea sunt întrebările mele. Vă mulțumesc. Domnul Fos. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat. Am uh, două întrebări. E vorba de coerența actelor normative. Văd că există divergențe și mă gândesc că nu e un lucru care e făcut cu intenție, dar se întâmplă în practică. Și de multe ori mi se pare că trebuie să avem o abordare uh, concepțională. O să vă explic. Anul trecut, în mai, am votat uh, uh, regulamentul de bază pentru protecția datelor. Și acum avem o propunere despre e-privacy. Spunem că da, e necesară această propunere, dar problema este că nu se pupă cu regulamentul de bază pentru protecția datelor. E vorba de instalarea unei bariere în plus. Și, dincolo de asta, e o definiție de care avem nevoie la e-privacy, uh, și care apare și în codul de comunicații electronice. Deci e nevoie de ea și de acolo. Conținutul, iarăși, uh, e legat de conținutul digital. Dacă preluăm uh, serviciile de messenger sau nu acolo. E vorba de niște lucruri care sunt foarte greu de coordonat la nivel parlamentar european și ceea ce mi se pare că facem acum este să uh, creăm confuzie pentru toată lumea, pentru că nimeni nu mai știe ce e scris, unde, cum, în ce act normativ. Deci trebuie să fim puțin mai atenți pe viitor. Apoi, în ceea ce privește mai ales chestiunea cu migrația și bazele de date, trebuie să vedem cum structurăm totul, pentru că senzația mea este că venim mereu cu o idee în plus, în loc să avem o uh, Uh, discuție de principiu despre care sunt datele de care avem nevoie, cine le adună cum și unde, pentru ca la final să știm cine vine în teritoriul nostru unde e de competența noastră. Mie mi se pare că mai degrabă luăm totul bucată cu bucată, în loc să creăm o mare construcție cumva pas cu pas. Este ca și cu codul penal, unde am câteodată impresia că lipsește efectiv curajul de a uh, merge înainte. Vom avea Procuratura Europeană, Parchetul European. În teorie am avea și o curte de justiție, am avea și poliție, dar cumva nu izbutim să creăm și brațul legislativ cu un cod penal. Nu știu, poate nu e realist uh, în politică, dar ideea este că prin faptul că mereu adună, uh, adăugăm elemente noi, lucruri devin foarte puțin transparente și foarte probabil mai puțin coerente. Aș vrea să văd mai mult curaj, ca să zic așa, chiar în actul politic, deși cred că e puțin probabil, și oricum am avea nevoie de o abordare pe concept sau măcar din partea comisiei să vină o construcție coerentă a tuturor actelor normative. Mulțumesc. Eu, Mrs. Ferrara. Doamna Ferrara. Grazie, președinte. Grazie, vicepreședinte Tim. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule vice, prim-vicepreședinte Timmermans. Vorbeați de o Uniune Europeană mai puternică, de găsirea unor soluții mai eficiente împotriva xenofobiei, a populismului, a naționalismului. Avem 27 de state membre care știu ce vor și sunt, deci, gata să apere proiectul comunitar european. Cu această afirmație sunt perfect de acord, cred în proiectul european, cred în proiectul comunitar. Dar de când am intrat în Parlamentul European au trecut trei ani și am constatat că sunt două subiecte extrem de dificile în legătură cu forța aceasta a Uniunii Europene, pe care eu vă mărturisesc că încă n-am identificat-o. Prima se referă la Carta Drepturilor Fundamentale. A doua problemă se referă la gestionarea fluxurilor migratorii. În ce privește primul subiect, poate că vă aduceți aminte, am fost raportor cu privire la raportul Parlamentului European referitor la situația drepturilor fundamentale în perioada 2014-2015. Și ocupându-mă de acest raport, m-am confruntat cu o situație care m-a surprins foarte mult. E vorba de activarea articolului 7, care intervine în situații de încălcări sistemice grave și repetate. Or, atunci când este vorba de drepturile fundamentale și de încălcarea lor, mai degrabă trebuie prevenit decât reacționat abia după ce s-a, în mod repetat și sistematic s-a încălcat acea uh, libertate. Până acum nu s-a declanșat uh, niciodată articolul 7, se tot vorbește despre această posibilitate în legătură cu Ungaria, dar nu este limpede nicăieri cum se poate preveni încălcarea drepturilor fundamentale, ceea ce este incredibil. Carta Drepturilor Fundamentale este ceea ce dă legitimitate proiectului european și aș dori să știu de la dumneavoastră ce se poate face mai mult, care sunt intențiile Comisiei Europene în vederea protejării într-o măsură cât mai mare posibilă a Cartei Drepturilor Fundamentale și deci a drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor europeni. Împreună cu Sophie Invelt de la Comisia Libe am făcut un raport cu privire la monitorizare, dar din câte mi-aduc aminte, nu s-a ajuns la un uh, la o concluzie prea convingătoare. Este vorba de o simplă monitorizare de către Comisie a țărilor care s-ar afla în situație de risc de încălcare. Deci care sunt instrumentele reale identificate de către Comisia Europeană pentru prevenirea încălcării drepturilor fundamentale? Asta a fost o problemă. Și acum trec la a doua problemă, și anume gestionarea fluxurilor migratorii. Și, în acest caz, se tot vorbește de găsirea unor soluții eficiente. Știu că s-au identificat o mulțime de astfel de soluții și ele există, Problema mea este în amonte. Problema mea este că trebuie să identificăm voința de a le pune în aplicare și mă refer acum atât la Comisia Europeană, la, cât și la Consiliul European. Consiliul European, care în momentul de față nu e altceva decât reprezentarea egoismelor naționale. Lucrăm astăzi la modificarea regulamentului de la Dublin și aflăm că Consiliul European vrea să blocheze amendarea acestui regulament. Nu vrea să meargă mai înainte cu această amendare pentru că um, nu s-a ajuns la un acord în cadrul Consiliului. Deci, în contextul relațiilor interinstituționale și în scopul de a se garanta existența unei Uniuni Europene mai puternice. Ce aveți să ne spuneți în legătură cu comportamentul Consiliului, în legătură cu lipsa sa de voință? Uh, cu lip... Cum se poate depăși această lipsă de voință a statelor membre ale Uniunii Europene? În uh, plenara trecută, președintele Juncker vorbea despre activarea procedurii de încălcare a dreptului european, care nu reprezintă însă o sancțiune ca atare. Dar simplu fapt că trebuie să impui cuiva cooperarea reprezintă, de fapt, un, un eșec al proiectului european, pentru că cooperarea ar trebui să se facă de la sine și nu să fie făcută sub amenințarea sancțiunilor. Deci aș vrea să ne spuneți mai multe în legătură, inclusiv cu poziția Consiliului. Mulțumesc! Thank you for all, for all these questions. I'll try and... Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Voi încerca să răspund pe cât de bine pot. Au existat foarte multe motive pentru care au dus la rezultatul referendumului pentru Brexit. Am putea să facem o analiză post morte în vreme de ore în șir. Dar, dacă este să o spunem simplu, dacă vreme de 15-20 de ani tu le spui oamenilor că tot ce e rău vine de la Bruxelles și că Bruxelles îți ia una și alta și așa mai departe, și dacă la sfârșitul acestei perioade mai spui, dar vă rog, vă votați pentru Uniunea Europeană, nu vă mirați că oamenii te-au ascultat vreme de 20 de ani. Și ce se întâmplă acum e foarte interesant. Oamenii au înțeles că discreditarea Uniunii Europene are și ea consecințe. Și eu am lucrat în politica națională vreme de foarte mulți ani. Și mi-am dat seama că, la nivel național, poți să ți asumi tu meritul pentru tot ce merge bine și să dai vina pe Bruxelles pentru tot ce merge prost. Pentru că atunci Uniunea Europeană nu era amenințată. Însă ne-am dat seama că, dacă tot repeți acest comportament vreme de 20 de ani, în cele din urmă, Uniunea este amenințată. Și dintr-o dată oamenii spun, stai că nu-mi place ce se întâmplă, nu vreau ce, nu, nu, nu-mi place ce se întâmplă la Bruxelles, dar totuși nu vreau să scap de Uniune. Și avem parte de tot felul de semne. În ultimele alegeri generale am asistat la trezirea unei noi generații politice. Și Asta se datorează faptului că mulți tineri și-au dat seama că părinților n-au votat ce trebuia, ce voiau ei în referendum. Și întotdeauna spun, da, poți să te plângi, dar doar dacă ai votat. Dacă n-ai votat, nu te ascult. Dacă nu votezi, nu ai dreptul să te plângi. Și cred că asistăm la un moment în care în Regatul Unit, în Germania și în alte țări, tinerii ies în stradă și spun că acest proiect european este important pentru ei. Și cred că la nivel fundamental trebuie să facem următoarele. Cum să le zicem că termenul populist este atât de incomod și nu prea înseamnă nimic? Să zicem forțele reacționare sau ultranaționaliste ele combină două elemente. Au atacat valorile noastre odată și au atacat sistemul. Deci, noi ne apărăm valorile, însă cetățenii au auzit altceva. Au auzit că noi apărăm sistemul. Deci noi, în loc să uh, arătăm că ne apărăm valorile, am fost percepuți altfel am fost percepuți că apărăm sistemul și asta ne pune într-o poziție de slăbiciune în această confruntare ideologică între oamenii care cred într-o societate deschisă și oamenii care cred într-o societate închisă pentru cei privilegiați, societate care se bazeze doar pe naționalitate și religie și alte criterii asemenea. Așa că probabil Brexit și alegerea lui Trump în Statele Unite au arătat lumii că votul are consecințe. Consecințe pe care nu ți le doreai neapărat atunci când ai votat. Am văzut care au fost uh, rezultatele alegerilor din uh, Regatul Unit, am văzut rezultatele alegerilor din Franța, să nu uităm. Și am văzut candidați care și-au exprimat fără rezerve uh, uh, apartenența la Uniunea Europeană și acești candidați au câștigat în fața uh, celor care au atacat Uniunea Europeană. În ceea ce privește negocierile pentru Brexit, nu prea am nimic de adăugat față de ce s-a spus în mod public. Pentru noi este important să ne gândim la interesul cetățenilor noștri. Aceasta e prioritatea. Nu dorim ca cetățenii să aibă de suferit nici cetățenii britanici care trăiesc pe continent și nici cetățenii europeni care trăiesc în Regatul Unit. Asta cred că e foarte important. În al doilea rând, știți, eu am 56 de ani. Acordurile din Vinerea Mare au fost uh, unul dintre evenimentele cele mai importante din experiența mea politică. Un acord care nu ar fi fost crezut niciodată posibil – cu puțin timp înainte să se întâmple. Și acordul acesta nu s-ar fi semnat niciodată fără Uniunea Europeană, să fie foarte clar. Responsabilitatea noastră este pe termen lung, este pentru mai multe generații. Trebuie să ne asigurăm că acest acord din Vinerea Mare va rămâne în vigoare și va avea în continuare succes. Trebuie să avem foarte mare grijă cu ce se întâmplă uh, uh, pe insula de lângă uh, Anglia și în Republica și în Irlanda de Nord. Această răspundere merge dincolo, este, primează în fața intereselor imediate. Acordul din Vinerea Mare este unul dintre cele mai importante proiecte de pace din, ultimii, din ultimele decenii și nu trebuie ca acesta să fie pus în pericol de către negocierile Brexit. Asta în primul rând. În al doilea rând, în termen general, ar trebui să ne ghidăm după cuvintele lui Hipocrat, adică să nu uh, facem rău. Noi nu am cerut acest divorț, uh, mie personal mi se pare foarte trist, mi se pare că e o tragedie, dar trebuie să ne asigurăm că nu facem mai mult rău decât este strict necesar în cadrul acestor negocieri. Și iată că Brexitul nu a avut un efect de domino în alte țări. Să privim și relația conflictuală pe care o avem pe anumite teme cu anumite state membre, cum ar fi Polonia și Ungaria. Dar uitați-vă care este sprijinul opiniei publice pentru uh, Uniunea Europeană în acele țări. 80%, poate mai, mai mult. Deci poți să nu fii de acord pe anumite teme. Uh, și să ne gândim la campania domnului Orban, opriți Bruselul. Vezi afișe în metroul din, la metroul din Budapesta uh, care sunt contradictorii. Unele sunt cu fonduri europene și deasupra vezi unul cu opriți Bruselul. Și um, Ungaria este o țară europeană mândră. De ce? Pentru că domnul Orban știe că mare parte a maghiarilor susțin apartenența la familia europeană. Deci există foarte multe nuanțe de gri în această dezbatere și cred că am avut parte de o reacție foarte importantă în Cehia. Uh, nu știu cum, o să, cum mi s-ar zice, uh, check-out sau check-sit. Uh, um, chiar am fost la Praga în ziua de după afirmația președintelui și aceasta nu și-a găsit uh, uh, un răspuns pozitiv în rândul opiniei publice în Cehia. Majoritatea cehilor sunt niște oameni care au un simț foarte dezvoltat al ironiei atunci când analizează lumea din jurul lor și realitatea, pe care și l-au folosit uh, din plin atunci când președintele uh, a spus acele lucruri. Dar în Cehia există mult euroscepticism. Deși Chiar și în această țară, sprijinul pentru Europa a crescut conform Eurobarometrului după Brexit și după alegerea lui Trump. Și ca să-i răspund și doamnei Kaufman, referitor la întrebarea cu uh, uh, statul de drept, și ca să-i răspund și domnului Le Breton, atunci când spuneți Uh, că ne-am amestecat în afacerile interne ale Poloniei. Noi suntem o organizație guvernată de statul de drept. Ai semnat un tratat, l-ai ratificat și din momentul acela este obligatoriu. Și nu poți să spui pe urmă, bazându-te doar pe suveranitatea națională, uh, că alegi tu ce-ți place din tratat și ce nu-ți place lași deoparte. Independența justiției, sistemului judiciar, este o temă atât de fundamentală. Dacă există dubii în privința asta, Comisia trebuie să intervină. Ar fi un eșec din partea noastră să nu o facem. Independența justiției poate să ia multe forme, însă înseamnă că legislativul și executivul nu pot să, co- să controleze instanțele. Cred că acest principiu e cunoscut și convenit de toată lumea. Și atunci când guvernul dorește să adopte o lege prin care să controleze instanțele, noi, Comisia, trebuie să ne exprimăm. Și în ultimii ani am tot trimis recomandări și am avut diferite demersuri, însă nici unul dintre acestea nu au schimbat în mod semnificativ poziția guvernului. Și firește că toată lumea o să spună că aceasta este cruciada personală a lui Timmermans împotriva Poloniei. Am avut un consiliu pe afaceri generale acum ceva vreme și a reieșit că majoritatea statelor membre doresc ca guvernul Poloniei să uh, poartă discuții cu Comisia pentru a ajunge la o soluție. Deci eu sper să primesc un mesaj că guvernul Poloniei dorește să dialogueze cu noi pentru a evita amenințările ulterioare la adresa statului de drept, care sunt prezente acum. Asta se numește ingerință în afacerile interne ale Poloniei? se numește ingerință atunci când este vorba despre o chestiune de concurență uh, și noi luăm măsiuni, în cari, măsuri în calitate de comisie. Uh, când e vorba de ajutor de stat, tot ingerință este? Nu. Este vorba despre acțiune în baza mandatului nostru și în baza tratatului pe care toate statele membre l-au ratificat. S-a pus o întrebare și referitor la Ungaria. Există proceduri de încălcare și Poziția noastră, ca Comisie, este foarte clară. Guvernul Ungariei are ocazia să își exprime și el poziția și vom vedea unde ajungem. Așa funcționează procedura. Tot timpul există astfel de proceduri cu state, statele membre. Săptămâna trecută a existat o procedură împotriva Ungariei, însă a existat o procedură împotriva, și împotriva țărilor de jos, o țară pe care o cunosc foarte bine. Deci, această procedură a încălcării este una foarte la ordinea zilei. Și, având în vedere că suntem, am demarat deja procedura, nu am libertatea de a dezbate cazul pe care l-ați uh, supus discuției dumneavoastră. Este o temă pe care o să o discutăm cu guvernul Ungariei. Și Același lucru este valabil și cu privire la legea uh, referitoare la azil, pentru că am trimis o notificare autorităților din Ungaria. Acum, să revenim la tema comitologiei. Aici mi-aș fi dorit să facem mai multe progrese. Însă, am tratat această problemă vreme de 20 de ani în diferite formaturi și știu că întotdeauna uh, Parlamentul și Consiliul vor prefera lucruri diferite. Uh, unii preferă acte de executare, alții preferă acte delegate. Noi, Comisia, preferăm, noi preferăm o soluție uh, care să nu ne oblige pe noi să luăm o hotărâre atunci când statele membre nu vor să o facă. Cunoașteți cu toții problema uh, organismelor modificate genetic și problema glifosatului. Deci dacă tu nu reușești să te hotărăști la tine în țară, trimiți dosarul pe masa comisiei și să se descurce comisia. Asta nu-i treabă. Și nu-i vorba că aș crede eu că asta e negativ pentru comisie. Este. Însă principala problemă este că ă, se creează impresia în rândul opiniei publice că, uite, noi nu vrem regula asta, dar birocrația de la Bruxelles ni le impun. Îl înțeleg pe domnul Juncker când spune că s-a săturat de uh, tevatura asta. Deci dacă tu nu vrei glifosat pe baza dovezilor științifice, atunci spune. Nu spune doar că comisia te obligă să uh, faci diverse lucruri. Așadar, noi dorim în primul rând să găsim un compromis între Consiliu și Parlament și Știți foarte bine că noi suntem mai aproape de poziția Parlamentului decât de a Consiliului. Și în al doilea rând trebuie să creăm un sistem în care uh, statele să-și asume responsabilitatea pentru poziția lor și să nu uh, o pună pe umerii comisiei. În ceea ce privește avertizorii de integritate. Este în lucru. Știți că am uh, avut o consultare publică, s-a încheiat recent. Am avut am primit cam 6.000 de răspunsuri, 200 din partea organizațiilor uh, uh, interesate și majoritatea, după cum vă dați seama, au fost, majoritatea răspunsurilor au fost din partea cetățenilor. Și am ascultat cu foarte mare grijă și dezbaterile de aici. Uh, și vă rugăm frumos să ne dați informații cu privire la direcția în care vreți să ne îndreptăm, pentru că asta ne ajută foarte mult uh, în propunerea pe care urmează să o facem. Am ascultat și observațiile uh, făcute în acest sens cu foarte mare grijă. Domnul Anderson a întrebat ce s-ar putea întâmpla dacă se răzgândește Regatul Unit. Având în vedere contextul actual, cred că este mai probabil să înghețe iadul decât să se răzgândească Regatul Unit. Ce a spus domnul Verhofstadt este ce crede domnul Verhofstadt. Și este vorba despre o situație strict ipotetică. Eu aș ura Regatului Unit bun venit înapoi cu brațele deschise dacă ar dori să se întoarcă. Dar, repet, nu văd cum s-ar putea întâmpla asta. Am primit mesaje foarte clare din partea domnului Davis. Brexitul se va întâmpla, cei care urmărim ce se întâmplă în Regatul Unit știm asta, problema se pune de cum se vor desfășura lucrurile și sper că guvernul majestății sale ne va uh, oferi niște mesaje mai clare în curând. În... Deci aceasta este ipoteza de lucru pentru uh, Comisia Europeană. Este cea realistă. Coerența acțiunilor legale juridice. Domnule Vos, sunt de acord cu dumneavoastră, însă una dintre probleme este că Avem parte de 27 de sisteme juridice, legislație preexistentă în acest domeniu. Deci nu începem de la zero. A, bine ar fi, dar realitatea politică este alta. În al doilea rând, după cum știți, trebuie să negociem în toate aceste domenii. Fiecare are o poziție diferită și, până la urmă, trebuie să găsim un compromis, prin trilog sau altfel. Și toți avem interesul să avem un compromis care să fie funcțional pentru utilizatorul final. Adesea, din cauza complexității negocierilor, vedem că ajungerea la compromis pare mai importantă decât conținutul compromisului. Și cei care suferă sunt uh, consumatorii, cetățenii, uneori companiile din sectorul privat, uneori uh, autoritățile publice, de aceea, în acordul interinstituțional cu privire la mai bună legiferare, am insistat să se facă un studiu de impact, nu doar pe baza propunerii comisiei, ci și pe baza rezultatelor uh, negocierilor, dacă uh, se fac amendamente substanțiale la uh, propunerea comisiei. Dacă rezultatul negocierilor este foarte diferit de intenția in- inițială însă doresc ca un organism independent să evalueze acest compromis și să ne spună dacă este încă funcțional și poate fi pus în aplicare. În ceea ce privește e-privacy și codul de comunicare electronică, colegul meu Ansip parcă va veni, nu-i așa? Și el este mult uh, mai uh, avizat să vă răspundă la aceste întrebări specifice. Îmi pare rău, chiar trebuie să mă grăbesc. În ceea ce privește chestiunea drepturilor fundamentale, deja m-am referit uh, tangențial la asta la, cu privire la articolul 7, vreau să vă mai spun ceva despre asta. Funcționează doar dacă toată lumea se simte cumva responsabilă. În anul trecut, aș fi fost erou de mai multe ori dacă aș fi lansat articolul 7, dar nu s-ar fi schimbat de fapt nimic. Situația ar fi rămas la fel, fiindcă n-am fi avut suficient uh, sprijin la Consiliu, în așa fel încât să luăm acțiune. Asta este realitatea politică cu care mă confrunt. Și în zi de azi cred asta, chit că zi de zi primesc atacuri personale. Dar încă eu cred că dialogul este calea de a soluționa problema. Dialogul însă funcționează doar dacă statul membru avut în vedere vede că și celelalte state doresc să își asume găsirea unei soluții, doresc să contribuie la găsirea unei soluții. Ei bine, Ideea că fiecare stat membru e izolat în propria bulă și că ne place să dăm vina unii pe alții, nu știu, este un lucru care nu funcționează. Dacă vedem, de exemplu, că într-un stat membru nu funcționează, e bine să vorbim despre asta. Ne pricepem de minune în a pune uh, de punctul pe ei în stat, cu statele candidat când constatăm că este câte o problemă. Dar după ce intrăm în această familie, e mai greu să abordăm problemele, devine mai greu. Uh, cred că asta este moștenirea proastei abordări a FPE-ului în Austria și cum să tratăm problema. E important să ne angajăm unii cu alții. Am văzut asta la Consiliul pentru Afaceri Generale și sper să ne ajute. Cred că... Mă scuzați, am văzut că doamna Intveld într-un alt interviu n-a mai cerut uh, noi structuri ce a cerut coordonarea structurilor existente. Dacă vreți asta, atunci eu sunt la dispoziția dumneavoastră. Sunt omul potrivit ca să vă ajut. Verificăm uh, statul de drept nu doar în anumite state membre, ci în toate statele membre și este un proces uh, echitabil în acest sens. Cu privire la migrație, avem nevoie de consens în rândul statelor membre despre asta. Știm că e un subiect sensibil pentru statele membre. Și se rentează politic să uh, faci abuz de temerile populației. Populația se teme de uh, terorism. Când e vorba de terorism, lumea face trimitere la migrație și iată cum apare problema. Sper să reușim să ne coordonăm din acest uh, bucluc. Dacă statele membre văd că chestiunea cotelor este doar o mică piesă dintr-un puzzle, într-o situație de excepție și dacă toată lumea vede că, de fapt, trebuie să avem mai multe acorduri mai bune cu statele din Africa, dacă vede că trebuie să avem politici de returnare mai bune, o politică mai bună de integrare, o politică mai bună de protecție a frontierelor, și dacă, dintr-un motiv sau altul, ca în 2015 cu Grecia și cu Italia, anumite state membre sunt pur și simplu uh, în mare încurcătură, e bine, atunci luăm acțiune. Sunt situații de-a dreptul excepționale. Mă deranjează când anumiți lideri spun Bruxelles ne impune asta și trebuie să ne schimbăm cultura națională pentru că, pentru că trebuie să luăm câteva mii de oameni pe care oricum noi îi selectăm. Eu cred că e nevoie să fim mai onești și în această dezbatere. Să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă. Țări precum a mea, cu experiență în ale diversității, n-au avut un mare succes la capitolul incluziune. Sunt oameni acum care se simt îndreptățiți să își asasineze concetățenii în baza unei ideologii jihadiste. Sunt oameni de generația a doua, a treia, din țara mea, din Belgia, din Franța, din Regatul Unit. E o problemă ce trebuie reparată. Sunt alte națiuni care spun, cât timp voi nu uh, reparați aceste daune, eu am mari semne de întrebare și înțeleg asta. Dar de aici și până a spune nu primesc din acest motiv câteva mii de femei și copii din Siria, E un pas uriaș. Chiar nu pot să pricep asta. Sper să avem o dezbatere despre acest, despre acest element, mai ales cu țările care acum uh, sunt uh, foarte vehemente. Îmi cer scuze că am vorbit atât, am stat puțin uh, peste timpul alocat, sper că nu v-am supărat din cauza aceasta și mulțumesc foarte mult că m-ați primit. Mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte Timmermans, vicepreședinte al Comisiei. Mulțumim uh, pentru că ați participat în cadrul dialogului structurat interinstituțional. Și aștept cu nerăbdare celelalte întâlniri. Ați văzut, uh, chiar dacă am fost puțini în sală, schimbul de opinii a fost cât se poate de bogat. Pentru asta vă mulțumesc și vă, vă mai așteptăm pe la noi. So, dear colleagues, we continue by item number Continuăm acum, dragi colegi, cu subiectul 5 de pe ordinea de zi și dau cuvântul uh, domnului Giudorici de la Serviciul Juridic pentru a ne prezenta manualul interinstituțional pentru redactarea actelor normative. Să fiți succint, vă rog frumos, fiindcă avem 15 minute de întârziere. Eh, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că îmi dați cuvântul și mulțumesc că îmi permiteți să vorbesc imediat după vizita domnului prim vicepreședinte Timmermans, printre atribuțiile căruia se află mai bună legiferare. Sunt aici pentru a vă prezenta recenta publicație interinstituțională cu privire la manualul cu privire la redactarea standard a actelor legislative în cadrul procedurii legislative ordinare. Titlul deja ne spune care sunt limitele acestui exercițiu. Este vorba de un manual, mai întâi de toate, deci e ceva care se poate fi consultat rapid și ușor de înțeles. Apoi este vorba de un uh, manual interinstituțional pentru toate cele trei instituții, care, din punctul de vedere al domeniului de aplicare, înlocuiește uh, în documentele interne, uneori divergente, care uh, sunt uh, folosite ca model pentru redactarea actelor legislative în cele trei instituții. Deci e un manual cu privire la redactare, însă fără formă nu poți exprima conținutul. Să nu uităm de acest lucru. Nu ne propunem prin acest manual să reglementăm toate cele, ci doar situațiile din cadrul procedurii legislative ordinare, de asemenea, este un manual care se aplică doar acestor acte din procedura legislativă ordinară, pentru că nu pot să le acoperi pe toate. Dar deja, dacă acoperim acest domeniu, înseamnă să acoperim o bucată bună din, din activitatea legislativă. Este rezultatul grupului de reflexii uh, interinstituțional cu privire la activitatea legislativă, prescurtat GRITL, constituit din reprezentanții Serviciului Juridic al Parlamentului și din reprezentanții președinției Consiliului, a, cărei, a căror participare a fost extrem de utilă în redactarea acestui manual. Cei care cunosc deja ghidul practic pentru persoanele care se ocupă de redactarea actelor legislative ale Uniunii Europene știu că constată că acest uh, gritel a fost, a fost conceput pentru a aduce în permanență la zi acele linii directoare. Încă din 2013 s-a pus problema, deci, creării unui manual care să servească drept Uh, ghid pentru cele trei instituții cu un repertoriu de formule agreate în tehnica de formulare legislativă, cel puțin în cadrul procedurii legislative ordinare. La sfârșitul lui 2015 au fost deja gata versiunile în franceză și engleză, iar ulterior uh, serviciile de traducere s-au ocupat de redactarea în toate limbile oficiale cu un conținut uh, foarte bine verificat al acestei, acestui manual. Prima parte a documentului reprezintă un model de act cu examinarea detaliată a tipului de structură a dispozitivului unui act legislativ. Apoi urmează repertoriul de formule standard propriu-zisă, care este partea cea mai importantă, și apoi mai vin câteva orientări redacționale standard. Formulele standard vizează acte cum ar fi delegarea competențelor, atribuirea competențelor de punere în aplicare, reformarea, definițiile, modul de modificare a unui act legislativ, intrarea în vigoare, aplicarea și destinatarii acestuia. Formulele propuse în acest manual nu le-a inventat acest grup, Gritzel, ci doar le-a adunat sau uneori le-a Mm, derivat din diferite texte cu privire la, de exemplu, cel privitor la acordul privind mai bună legiferare sau uh, din documentul privind calitatea redacțională din 1998 și alte documente și, desigur, din tratate, din textele tratatelor și din jurisprudența Curții Europene de Justiție. Manualul acesta nu are un statut deosebit. Nu se schimbă cu nimic uh, statutul pe care îl are formula pe care o propune manualul acesta, ci el nu face altceva decât să sistematizeze și să faciliteze redactarea. El poate fi consultat și în format electronic pe pagina de internet a Parlamentului European cu hiperlinkuri către toate sursele și, de asemenea, acest lucru permite actualizarea permanentă și în toate versiunile lingvistice. Deci este practic un instrumentar la dispoziția autorilor de texte legislative care se pot inspira din acest manual, găsind acolo formule utile care sunt acceptate și de celelalte instituții. Sigur că autorii pot rămâne liberi să dea se îndepărta de formulele respective dacă ei consideră că situația concretă pe care vor să o descrie necesită acest lucru. Apoi legiuitorul găsește manualul acesta și exemple de soluții pe care le poate adopta pentru a da curs intențiilor legislative în legătură cu anumite probleme care apar în permanență. De exemplu, se pot găsi uh, aceste elemente cu pasaje tehnice, chiar delicate din texte legislative, în toate versiunile lingvistice. Felul acesta va, în felul acesta, inclusiv serviciilor de traducere, le va fi mai ușor să traducă textele viitoare în toate limbile Uniunii Europene Uh, limbile oficiale ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Au comentarii uh, membrii față de această prezentare? Nu pare să fie cazul. Deci, domnule Ricci, vă mulțumim pentru prezentare și trecem mai departe la punctul 6 schimb de opinii cu privire la publicarea electronică a, ofi- a monitorului uh, ofi- jurnalului oficial, mă scuzați, al Uniunii Europene. Eu sunt raportor, permiteți-mi să vă redau în rezumat despre ce e vorba. Discutăm despre o propunere din partea Comisiei care are în vedere revizuirea regulamentului 216 per 2013. Este vorba de publicarea electronică a jurnalului oficial. Prin urmare, e vorba de uh, echivalentul electronic al uh, tradiționalului uh, jurnal oficial, versiunea tipărită având forță juridică în cazuri excepționale în care există întreruperi uh, la, la nivel electronic. Regulamentul din 2013 dorea să îmbunătățească chestiunea certitudinii juridice, facilitând accesul la legislația europeană, permițând tuturor uh, accesul la această versiune oficială, completă, autentică și actualizată a jurnalului oficial. Mai mult, regulamentul prevedea ca versiunea electronică să aibă o semnătură avansată electronică în concordanță cu directiva 99, 99 93, 9099, mă scuzați, cu privire la semnăturile electronice. Directiva respectivă a fost abrogată și înlocuită de regulamentul numărul 910 per 2014, care a introdus posibilitatea de a conferi unui uh, document electronic o semnătură avansată electronică, un sigiliu. E vorba de articolul 353 din Tratatul cu privire de, la funcționarea Uniunii Europene, temeiul juridic, cu clauza de flexibilitate. Asta s-a folosit și pentru regulamentul uh, propus să fie amendat. E vorba de utilizarea procedurii de exprimare a consimțământului, Parlamentul având aici două opțiuni. Ori aprobă, ori respinge propunerea. Comisia competentă pe fond poate la nevoie să facă un raport inclusiv uh, cu un proiect de rezoluție non-legislativă, stipulând acolo motivele pentru care Parlamentul ar trebui să-și exprime sau să refuze consimțământul și, unde se cade, să facă recomandări pentru implementarea actului respectiv. Amendamentul propus vine cu ocazia unor noi evoluții la nivelul sigiliului electronic discutăm aici despre regulamentul 910 per 2014, adoptat prin procedura legislativă ordinară, deci în codecizie, în baza articolului 114 al TFUE. E vorba aici de măsurile de armonizare pe piața internă. Apare un semn de întrebare. Dacă temeiul juridic pentru revizuirea regulamentului 216 per 2013 cu privire la publicarea electronică a jurnalului oficial să fie clauza de flexibilitate. Iată așadar care sunt uh, problemele dacă sunt comentarii din partea colegilor acum. Doamna Kaufmann? Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare de clarificare, fiindcă nu sunt foarte sigură dacă v-am înțeles corect. În calitate de raportor, vreți să înaintați un raport INI sau nu? Sau aveți, ați numit doar posibilitatea de a face asta? din anumite considerente juridice. I, will, mm, this was only an initial, let's... Este, sunt doar niște prime idei. Voi redacta un raport și, bineînțeles, vom reveni asupra acestuia. Bine. Domnul Sever, de la biroul de publicație, este alături de noi și domnul Grigolan, de la comisie, dacă doresc să intervină. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, Emanuel Rigolon. Cu privire la încadrarea în timp, Din câte știm noi, de la colegii de la Consiliu, se dorește tratarea acestui dosar în a doua parte a președinției estoniene, asta ca să aveți un context uh, de timp. Cam atât din partea mea. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Um, thank you. Uh, it... Mulțumesc. Dacă nu mai sunt comentarii, cu acordul Comisiei Parlamentare, voi redacta proiectul de raport, temeiul juridic fiind în concordanță cu regula 39. Thank you for that. We continue by... Vă mulțumesc. Continuăm cu punctul 7, analizarea unui proiect de raport cu privire la implementarea directivei 2004 35 uh, uh, dau cuvântul doamnei, doamnei Ferrara, raportoarea noastră. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. După mai multe luni de muncă intensă, de studiu și de audieri, am sfârșit prin a propune, a face, înainte această propunere cu privire la directiva referitoare la răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului. Am vrut să existe o reglementare comună în ce privește prevenirea și repararea daunelor aduse mediului cu costuri rezonabile pentru societate. Ne bazăm pe principiul cine poluează plătește, pe care îl regăsim într în alinatul 2 al articolului 191 din TFUE. Pentru a atinge acest obiectiv, directiva conține o definiție cu caracter general a daunelor, înțelese ca uh, efecte negative măsurabile asupra unor resurse naturale sau um, poluare măsurabilă a unei resurse naturale produsă în mod direct sau indirect. Apoi se explică încă o categorie de daune de mediu, și se face trimitere la daunele aduse habitatelor naturale protejare, protejate, apelor, um, solurilor și anumitor specii. Ă, raportul se bazează pe informații din mai multe surse, din studiile comisiei, studii ale experților pe care le-am prezentat în motivarea acestei propuneri, dar și din ă, intervențiile expertilor pe care le-am audiat în cursul seminarului organizat la oaltă cu ă, colegul de la Comisia ENVI, domnul Iabor, și în cadrul audierii din 11 aprilie organizată în comisia aceasta. Vrem ca să fie, să, să fie țintiți toți acei, opera, toți acei agenți, econo, agenți economici care, în baza activităților uh, uh, proprii, ar putea să aducă o pagubă, o daună mediului. Trebuie să se, se, se aducă o dovadă a comportamentului uh, dăunător și, vin, și uh, al răspunderii, a vinovăției, uh, o responsabilitate obiectivă și, deci, extrem de limitată aplicabile numai anumitor tipuri de daune aduse mediului, apei, terenurilor, biodiversității. Și asta doar în contextul anumitor activități considerate periculoase și cuprinse într-o enumerare limitată. Apoi se mai limitează odată domeniul de aplicare al acestei directive prin faptul că pragurile de pertinență în legătură cu uh, daunele aduse mediului sunt prevăzute. Există și de asemenea niște excepții de la aplicarea acestui regim la articol, prevăzute la articolul 4. S-au făcut o serie întreagă de studii de, că, de către comisie și în baza articolului 18 alineatul 2 din tratatul privind Uniunea Europeană, s-au făcut o serie întreagă de analize, iar directiva aceasta a fost uh, transpusă în mod neomogen și fragmentar în statele membre, s-a constatat. Ținând seama de caracterul general al termenii utilizați, am constatat anumite lipsuri la nivelul procedurilor administrative pe care ar trebui să le adopte guvernele statelor membre pentru a se achita de obligația de a interveni prevăzută de directivă în cazul în care se înregistrează o daună adusă mediului. Apoi, din studiile comisiei, a rezultat că în multe state membre, tocmai din cauza dificultăților de aplicare și implementare a directivei, se continuă utilizarea dispozițiilor din dreptul intern pentru a face față problemelor legate de daunele aduse mediului de pe teritoriul acestor state membre, ceea ce duce la o aplicare um, contradictorie adesea și incompletă cu dificultatea uh, stabilirii unui regim armonizat de garanții financiare pentru cei care au suferit pagubele. Lipsa totală de mm, dispoziții în directivă în cazul în care nu poate fi tras la răspundere cel care răspunde de dauna respectivă, în cazul în care, de exemplu, este insolvent, uh, ne-a fost semnalată de multe state membre. Costurile revin doar administrațiilor publice, asta înseamnă, deci, cetățenii Uniunii Europene. Sigur, directiva nu împiedică statele membre să adopte ele însele dispoziții mai severe decât cele pe care le prevede ea, dar ar fi util să se introducă o dispoziție în această directivă prin care să se instituie un, un regim de responsabilitate secundară în baza experienței mai multor state membre cum ar fi Franța, Ungaria sau Polonia și Regatul Unit, care au astfel de dispoziții. De exemplu, în cazul în care se cedează, există o concesiune uh, a unei întreprinderi considerată periculoasă, să răspundă, în cazul unei pagube aduse mediului, și cesionarul și cel care a preluat agenția, uh, cel care a preluat întreprinderea respectivă. În solidar cazul în care nu se pot asigura garanții financiare pentru situația, de exemplu, a catastrofelor naturale de mari proporții, ar trebui creat un fond european pentru repararea daunelor ambientale. Descoperirile din uh, context uh, medical, de exemplu, arată că poluarea poate avea efecte uneori nebănuite asupra organismului uman. Efectele poluante emise în mediul înconjurător pun într-o situație de risc echilibrul bioevolutiv și ecologic, în moduri foarte complexe, lucru care face ca în mediu să uh, apară factori care pot apoi să intervină, să aibă efecte nedorite asupra organismului uman. Din toate aceste motive, legiuitorul ar trebui să profite de această ocazie pentru a reformula o definiție mai eficientă, mai funcțională, mai omogenă a daunelor aduse mediului în urma unor activități, desfășurării unor activități industriale. Ar trebui să aibă în vedere posibilitatea extinderii domeniului de aplicare al directivei și la uh, aer, faună, floră și peisaj, încercându-se să se identifice noile activități periculoase care ar trebui la rândul lor să fie incluse pe lista activităților periculoase pentru care este prevăzută responsabilitatea uh, obiectivă a operatorului listă care se regăsește la anexa 3. Din numeroasele mărturii ale părților interesate și din studiile comisiei a rezultat că acele întreprinderi care desfășoară activități pentru care s-ar putea adopta această dispoziție, aceste dispoziții din directiva aceasta au deja stabilite uh, dispoziții de garanție financiară pentru cei pe, că, pe care i-ar fi păgubit. Deci există un mod de autoreglementare. Tendința aceasta a fost confirmată și ulterior. Deci considerăm că textul ar putea să fie îmbunătățit, fie prin îmbunătățirea numărului de date cu privire la poluarea adusă mediului constatate în Uniunea Europeană, cât și prin stabilirea unui cadru juridic mai clar în această directivă. Din toate aceste motive, legiuitorul ar putea să aibă în vedere instituirea unor dispoziții care să faciliteze asigurătorilor și mm, um, întreprinderilor stabilirea unui regim de asigurări care să se bazeze pe evaluarea, pe evaluări mai, mai bune, pe posibilitatea efectuării unor studii de către cei vizați de aceste dispoziții. Pe lângă această ultimă posibilitate, se mai pot stabili elemente ce ar putea fi utile uh, obiectivului de a se oferi garanții în urma uh, daunelor de mediu. De exemplu, să se creeze un registru european cu Uh, operatorii, cu agenții care au adus daune mediului sau uh, registre naționale cu operatorii periculoși care desfășoară activități periculoase. Obstacolele în calea în punerii în aplicare de plină a acestei directive sunt reprezentate în special de lipsa de pregătire a administrațiilor naționale care nu sunt în măsură să facă față provocărilor acestui, acestei sarcini, motiv pentru care Comisia ar trebui să-și îmbunătățească propriul program de formare profesională pentru o mai bună punere în aplicare a acestei directive, îmbunătățind și sporind frecvența întâlnirilor cu grupurile de experți de la nivel național. Și în încheiere, aș dori să subliniez importanța unei culturi a prevenirii în ce privește daunele aduse mediului, prin campanii sistematice de informare, dar și prin stabilirea unor impozite sau alte tipuri de uh, stimulente, de, de reduceri fiscale, de reducere ale impozitelor și alte stimulente fiscale pentru întreprinderile care respectă regulile. Și acum aștept cu interes punctele dumneavoastră de vedere și, de asemenea, aștept în zilele următoare și amendamentele pe care poate veți dori să le înaintați. Mulțumesc și mulțumesc pentru atenție. Mrs. Utelant. Thank you, Chair. And uh, first, I would like to thank and congratulate. În primul rând, mulțumesc uh, doamne Ferrara. O felicit pentru acest proiect de raport, care este foarte ambițios, spune doamna Hautala. În al doilea rând, au trecut 13 ani de când uh, a fost adoptat uh, ELD și cred că este important ca uh, cei de la comisie să intervină acum. Raportul ar trebui să reflecte acest element. După cum a spus doamna Ferrara în proiectul de raport, este problematic faptul că implementarea variază în mod flagrant de la un stat membru la altul din cauza interpretărilor uh, și metodelor diferite de aplicare ale pragurilor semnificative pentru uh, daunele de mediu. Aici avem uh, un obstacol important în implementarea ELD. Definirea plafonului de la care putem avea în vedere o daună de mediu este uh, prea mare. Prin urmare, uh, aș vrea să corectăm asta. În al treilea rând, Comisia trebuie să impună asumarea răspunderii și oferirea de compensații uh, în domeniul de mediului și în domeniul sănătății. Mii de oameni uh, își pierd viața prematur în Europa din cauza poluării aerului, lucru care provoacă uh, boli cardiovasculare. Există dovezi științifice care arată că poluarea aerului în urma activităților industriale sunt și uh, poluarea cauzată de mașini sunt lucruri care ne afectează viața. a avut loc Dieselgate și în lumina acestui scandal au apărut, la, uh, au apărut noi informații față de care trebuie să reacționăm. Susțin uh, transmiterea un mesaj ferm către comisie, atât în ceea ce privește uh, revizuirea directivei, cât și includerea uh, daunelor de mediu din cauza poluării aerului sau din cauza uh, producătorilor de mașini care încalcă legislația și normele europene. Dacă producătorii de mașini ar fi trași la răspundere din punct de vedere financiar pentru daunele de mediu pe care le-au cauzat, atunci viitoarea directivă ar fi mult mai eficientă în obiectivul de a preveni și de a remedia da, ă, daunele față de mediu. E vorba de un efort de a implementa principiul că poluatorul plătește. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Nu văd să mai fie cineva înscris la cuvânt. Poate dorește comisia să comenteze. That does not seem to be the case. Se pare că nu. Din câte înțeleg, 22 iunie anul curent este termenul pentru depunerea amendamentelor, da? Așadar, închidem discuția pe marginea punctului 7 și continuăm cu punctul 8. Schimb de opinii cu privire la recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și confiscare. Raportor sunt eu însumi așa încât am să vă ofer următoarele informații cu privire la acest subiect. Potrivit ultimilor, ultimelor date, piețele ilegale din Uniunea Europeană generează aproximativ 1% din PIB-ul Uniunii Europene. Cifra datează din 2010. retragerea profiturilor de pe urma activităților infracționale și asigurarea că infracțiunile nu rentează reprezintă cele mai bune măsuri pentru combaterea infracțiunilor. Indisponibilizarea activelor provenite din activități infracționale reprezintă o modalitate de combatere a criminalității inclusiv organizate, de compensare a victimelor și de creare de fonduri pe care să le putem folosi apoi în inițiativele de combatere a criminalității. Însă toate statistici, însă deși statisticile în materie sunt limitate, banii care pot fi recuperați de pe urma infracțiunilor întreprinse în Uniunea Europeană nu reprezintă decât o cotă mică, 98,9% din profiturile estimate nu sunt confiscate și rămân la dispoziția infractorilor. Un regim de recuperare funcțional reprezintă o precondiție dacă vrem să indisponibilizăm mai multe bunuri rezultând din activități infracționale. Pentru asta e nevoie de un cadru de recunoaștere reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și confiscare. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, confiscării i s-a acordat la nivelul Uniunii Europene o prioritate strategică, ea reprezentând un instrument eficient de combatere a criminalității. Directiva 2014-42 instituie reguli comune minime pentru indisponibilizarea și confiscare a rezultatelor infracțiunilor, a bunurilor rezultând din infracțiuni în Uniunea Europeană. Directiva 42 din 2014 a făcut obiectul unei declarații comune prin care Parlamentul European și Consiliul au făcut un apel la Comisie și citez să prezinte o propunere legislativă cu privire la recunoașterea reciprocă a, a ordinelor de indisponibilizare și confiscare cât mai curând având în vedere posibilitatea instituirii unui sistem cuprinzător de indisponibilizare și confiscare a roadelor infracțiunilor în Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Actuala propunere a Comisiei reprezintă un răspuns în acest sens pentru identificarea deficiențelor înregistrate în cadrul instrumentelor actuale de uh, recunoaștere ca urmare a apelului lansat de celelalte două instituții. Este vorba așadar de recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și confiscare și uh, această propunere abordează faptul că statele membre au elaborat noi forme de indisponibilizare și confiscare a activelor rezultate din infracțiuni. Se dorește instituirea unui regim comun la nivelul Uniunii Europene care să conțină standarde minime în materie de indisponibilizare și confiscare, așa cum se arată în dispoziția 42 din 2017 din, din 2014, îmi cer scuze. Se dorește așadar o îmbunătățire a dispozițiilor naționale în materie de confiscare și disponibilizare. Propunerea actuală a Comisiei fiind menită de asemenea să îmbunătățească situația recunoașterii reciproce a ordinelor de disponibilizare și confiscare transfrontaliere. Propunerea este să fie acoperite recunoașterea reciprocă a tuturor tipurilor de ordine de indisponibilizare și confiscare emise în cadrul procedurilor penale, inclusiv confiscarea extinsă, confiscarea pentru părți terțe și confiscarea fără și ordinele de confiscare fără condamnare. Am făcut propuneri concrete de îmbunătățire și ajustare în baza, um, în baza legislației europene din domeniu a acestui, acestei propuneri de text. Dacă aveți propuneri, doamna Kaufmann. Mulțumesc, domnule președinte foarte succint. Cred că este un dosar foarte important, după cum ați spus și dumneavoastră și după cum ați numit uh, cifrele. 110 miliarde de euro pentru 2010 uh, rezultă niște sume colosale și care, pe care le pierdem cu toții. Deci uh, e salutar faptul că Comisia vrea să simplificăm uh, Uh, cadrul juridic și să abordăm mult mai bine problema trans, din punct de vedere transfrontalier. Eu uh, cred că e o bună idee să avem un formular cu standarde europene, fiindcă astfel se îmbunătățește eficiența. Să fim însă atenți la chestiunea cercurilor de persoane care sunt afectate. Uh, să verificăm totul în așa fel încât să nu exist, să nu fie adus atingere drepturilor fundamentale ale anumitor persoane. Termenele prescurtate pentru garantarea unor decizii nu trebuie să vină în detrimentul uh, verificărilor exhaustive care trebuie întreprinse în domeniul juridic. Iar în ceea ce privește Uh, implementările transfrontaliere ale hotărârilor, să vedem uh, cum facem în așa fel încât uh, drepturile victimelor să primeze. Aceasta este propunerea comisiei, abordarea comisiei și noi o sprijinim întru totul. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. If, if not, may I only uh, ask you, Mrs. Kaufmann, how did you mean the protection of, of human rights? Este vorba de protejarea drepturilor omului în contextul acesta. La asta vă referați, domnule Kaufmann, dacă ne puteți da o precizare. Ähm, nu. Ähm, e vorba de a fi foarte atenți ca să nu existe intervenții nejustificate față de anumite persoane. La asta trebuie să fim, mai ales noi cei de la jurii, atenți. Yes, of course. Thank you. Desigur, mulțumesc. Nu văd să mai fie cineva înscris la cuvânt. Prin urmare, putem pune punct aici acestui punct de pe ordinea de zi și vom continua cu punctul 9, care se referă la un proiect de raport privind respectarea dreptului la viață privată și protejarea datelor cu caracter personal în cadrul comunicațiilor electronice și dau cuvântul domnului Fos, care este raportor. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, mulțumesc pentru schimbul de opinii. În ceea ce privește e-privacy, eu nu sunt mulțumit de propunerea comisiei. Sunt obiective pe care noi le-am fixat pentru o piață digitală și nu sunt atinse absolut deloc, ba chiar sunt subminate prin anumite reglementări propuse și sunt câteva modele de afaceri care există și funcționează deja și care n-ar mai fi implementabile. Prin urmare, se creează o incoerență și cu regulamentul de bază privind protecția datelor și se ajunge la o situație de incertitudine juridică, mai ales în ceea ce privește gestionarea datelor. Sunt niște consecințe lipsite de logică în ceea ce privește datele cu caracter personal. Cel mai bine ar fi fost să eliminăm întreaga propunere și să venim cu o singură frază tratați, comunică, um, tratați comunicațiile clienților uh, dumneavoastră cu respect și uh, respectând uh, normele în vigoare pentru viața privată. Sunt, vreo, sunt peste 40 de amendamente pe care le-am depus eu, dar fundamental nu se schimbă textul. Ar fi bine să fim mai curajoși, mai creativi, să nu ne ținem morțiși de vechile convingeri și structuri pentru a face cinste unei revoluții digitale adevărate. Comisia vrea o abordare de tip lex specialis. Dar mă întreb, ce e greșit la directiva, la regulamentul de bază pentru protecția datelor, în așa fel încât să nu putem să adăugăm asta ca element aici, ca să ne dăm seama strict ce ne-a rămas, ce, ce, ce lipsește, și anume confidențialitatea comunicațiilor. Despre asta ar fi fost vorba. Sunt voci care chiar spun că n-ar mai fi fost deloc nevoie de asta, pentru că avem suficient temei în, uh, direct, în regulamentul de bază pentru protecția datelor. Dar chiar și dacă vrem să facem o separare a comunicațiilor de către datele personale, aici trebuia strict uh, să fie numite comunicațiile sub aspectul confidențialității și era gata. Se creează niște structuri duble care se bat cap în cap cu regulamentul de bază pentru protecția datelor. Raportul meu încearcă cumva să uh, aducă totul într-o direcție corectă. Nu știu dacă am reușit să acopăr uh, toate punctele critice pe care le-aș fi avut, dar asta e situația. Într-un fel, Dacă ne uităm separat la anumite elemente, vedem că la articolul 4 apar codul pentru comunicațiile electronice. Dacă lăsăm asta menționat așa, cum să avem un regulament e-privacy înaintea comunicării acestui cod este deja o greșeală sistemică ce trebuie uh, corectată cu privire la delimitarea față de regulamentul pentru protecția datelor. Aici această delimitare nu este deloc clară și din motive de siguranță și securitate juridică ar trebui să vedem ce se întâmplă cu această inconsecvență. Pentru că și la e-privacy avem metadate. Și apare o consecință lipsită de logică, mai ales în ceea ce privește tratamentul aplicat uh, uh, anumitor, anumitor tipuri de date. Și mai e vorba de diferența între confidențialitatea datelor și prelucrarea datelor, ținând cont de toate aparaturile interconectate. Și aici mi se pare că apar niște efecte greu de prezis dacă luăm în calcul comunicarea de la un aparat la altul, machine to machine. Deci, așa cum e formulat acum uh, textul, se ajunge la niște consecințe ciudate. Cum să-și exprime consimțământul uh, un aparat în cazul comunicării machine to machine? Acum este vorba doar de exprimarea consimțământului unei persoane. Uh, deci aici apare un mare semn de întrebare și se ajunge la diferențieri în sistem. Se menționează la un moment dat prelucrarea datelor cu caracter anonim. Și, pe, și pentru această prelucrare e nevoie de exprimarea consimțământului. Păi nu se poate, pentru că datele anonime nu mai pot fi uh, supuse exercițiului trasabilității. Cu privire la cookies, sunt favorizate marile întreprinderi și este exact ceea ce nu ne dorim. Noi vrem să avem mai multă competitivitate. Și nu sunt convins nici de articolul 5. Nu, mi se pare că e pus în pericol însă și existența e ului eu am încercat în raportul meu să fac câteva corecturi în sensul celor spuse de mine. Dar marea greșeală este că nu avem un proiect care să ne ajute să progresăm. Există mult prea multe lacune, eu sunt foarte nemulțumit. Comisia e aici astăzi, poate ne ajută mai departe, cu câteva justificări. Mie unul îmi vine tare greu să acționez, să descoper ceva pozitiv și să găsesc o coerență juridică. Sigur că vrem să creăm mai multă încredere și bineînțeles că vrem să respectăm drepturile fundamentale ale indivizilor. Sunt lucruri de bun simț acestea, dar nu în felul uh, în care ni se propune aici. E un mod uh, care aduce cu sine mai multe dezavantaje decât avantaje. Mulțumesc! Thank you very much. Mrs. Delvaux? Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Rode. Äh, Doresc în primul rând să mulțumesc uh, domnului Fos pentru întreaga muncă, dar mai ales pentru uh, mesajul de astăzi. Și chiar pot fi de acord cu abordarea domnului Fos. Nu pun sub semnul întrebării regulamentul general pentru protecția datelor, nu vreau să creăm uh, structuri uh, dedublate și nu trebuie să ne contrazicem. Când discutăm despre e-privacy versus regulamentul de bază pentru protecția datelor. Este doar o primă analiză. Din păcate am avut foarte puțin timp la dispoziție să uh, parcurgem în detaliu raportul dumneavoastră. Să știți că traducerea ne-a fost pusă la dispoziție doar în decursul amiezei, astăzi ca să existe egalitate între membrii, poate că ar fi mai bine să lăsăm totul pentru joi, la reuniunea cu raportorii din umbră. Să avem timp. Deci eu unul am nevoie de mai mult timp pentru a analiza mai atent amendamentele. Dar, per total, mă regăsesc în uh, abordarea domnului Fos. Mulțumesc! Mrs. Delvaux. Merci, monsieur le président. Doamna Delvaux, mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem cu toții să susținem cel puțin următoarea idee. Este foarte complicat. Vă mărturisesc că încerc să mă regăsesc, să înțeleg despre ce e vorba în diferitele regulamente și directive pe tema aceasta și vă mărturisesc că am constatat nu-i deloc ușor. Avem nevoie de un regulament cu privire la confidențialitate. Mă refer la confidențialitatea conținutului. Aici cred că suntem cu toții de acord. Apoi, la definiții mai găsesc dificultăți, pentru că vorbim de date, dar pe urmă vorbim de metadate la definiții. Bun, eu îmi dau seama care ar fi diferența. Datele sunt protejate în cadrul GDPR și metadata, din punctul meu de vedere, nu sunt reglementate prin GDPR. Dar până unde merge confidențialitatea metadatelor, de exemplu? E o întrebare care, din punctul meu de vedere, nu și-a găsit răspunsul și de care aș dori să discutăm mai aprofundat. Pe urmă, Împărtășesc uh, dificultățile identificate la definiții, fiindcă să fac trimiteri, trimiteri la GDPR, dar și la Codul European privind ele, uh, mm, comunicațiile electronice, care va face obiectul unor modificări în curând. Și atunci, care vor mai fi definițiile pe care le vom uh, menține aici și cum se mai asigură consecvența între diferitele texte de lege și definițiile cuprinse în acestea? Acum, la nivel de principii, prima noastră grijă este să asigurăm o protecție cât mai puternică pentru conținutul comunicațiilor electronice și acum, referitor la acest subiect, m-aș adresa experților. În GDPR se vorbește de interesul legitim în baza căruia agenții, operatorii de fapt, pot să acționeze, nu încălcând secretul, dar atunci când există un uh, interes legitim se poate interveni. Problema se pune diferit atunci când e vorba de date, respectiv când e vorba de conținut. Însă, pentru că nu văd care ar fi interesul legitim de a acționa în ceea ce privește conținutul, cu excepția cazului în care utilizatorul însuși solicită acest lucru. De exemplu, dacă își dorește traducerea asigurată prin telefon. Atunci, cineva trebuie să asculte conținutul pentru că alminte nu are cum să-i facă traducerea. Apoi, referitor la accesul și controlul operatorilor în ceea ce îi privește pe minori. Aici nu se știe foarte bine, poate că uneori este cazul ca minorilor să li se controleze conversațiile. Din câte știu eu, subiectul însă nu se regăsește în GDPR. Deci, aceste probleme cred că ar trebui aprofundate mai mult. Apoi, a doua problemă, o împărtășesc problema semnalată de domnul Fost, deși nu știu care e soluția. Ideea ar fi să nu încurajăm doar pe mari operatori. Problema cookie-urilor, de exemplu, este fundamentală în contextul acesta. Cred că ar trebui totuși păstrat consimțământul clientului. Știu că nu-i deloc ușor să tot apeși de o mie de ori pe un buton și că, de regulă, consumatorii nu prea au tendința să și citească textele respective, de aceea solicitarea mea ar fi ca textul să fie explicat cât mai ușor de înțeles pentru utilizator, dar chiar și așa operatorul ar trebui să aibă posibilitatea de a spune da sau nu. Chiar dacă multă lume nu citește textele astea, sunt totuși niște oameni, e un procent de persoane, de utilizatori, care ar putea dori să citească informații respective, de aceea nu văd de ce am eliminat această posibilitate. Cam acestea sunt primele mele reflexii în legătură cu acest această propunere de text și cred că mai avem mult până când să ajungem la o poziție comună în cadrul comisiei noastre pe marginea sa. Și aș vrea să mai spun că îmi pare foarte rău, dar nu voi putea participa la o reuniune a raportorilor din umbră. Îmi pare foarte rău, dar asta este, mă bazez pe înțelepciunea raportorului nostru. Mulțumesc foarte mult, doamna Edison. Mulțumesc, mulțumesc domnule raportor. În sfârșit, uh, un text într-o limbă pe care reușesc să o înțeleg, așa că m-am apucat de treabă și am citit. Mai întâi, am constatat că raportorul are o atitudine foarte critică față de articolul 4. Dar, curios, tocmai pe acesta nu propune să-l se modifice, nu-l propune spre modificare. Dacă ne poate clarifica. Articolul 4 dintre puținele articole pe care raportorul nu propune să le modificăm. Se spune apoi că articolul 5 ar putea pune în pericol existența în continuare a e mail N-am înțeles, vă spun sincer, din citirea articolului 5, în ce fel ar putea pune în pericol viața e mail De aceea, dacă se poate, aș dori o explicație. Și acum, referitor la subiectele cu un caracter mai general, Dacă am înțeles eu bine direcția principală a domnului raportor, ideea principală este că nu prea-i place această propunere și cel mai bine ar fi să șteargă din ea cât mai mult. Se pare că raportorul se pronunță în favoarea interesului întreprinderilor, în mai mare măsură, facilitându-le posibilitatea de a avea acces la informații în legătură cu clienții lor. Cât mai multe informații. Noi, verzii, însă, am vrea să punem accentul pe caracterul, uh, pe confidențialitate, pe viața privată a cetățenilor noștri și deci am dorit să mergem în direcția opusă față de domnul de raportor, preferând propunerea comisiei în linii mari. Așa că anticipez niște discuții destul de aprinse în timpul uh, reuniunilor raportorilor din umbră pe tema aceasta. Mă întreb însă dacă vom avea suficient timp în cadrul comisiei noastre Mm, pentru a avea un impact real asupra discuțiilor și în Comisia Libe, pentru că, din câte înțeleg eu, votul nostru va avea loc o zi înaintea votului din Libe. Apoi, la articolul 1, în legătură cu regulamentul privind viața privată, trebuie să completeze regulamentul acesta. Prefer aici formularea comisiei. Practic, preferăm abordarea bazată pe consimțământ. Prelucrarea metadatelor de către serviciile de comunicații electronice ar trebui să se facă doar în baza consimțământului. Noi nu vrem să se schimbe lucrul acesta, nu vrem să eliminăm din text ideea aceasta, nici uh, uh posibilitatea de trasare a cookie-urilor. Deci suntem în favoarea unor dispoziții cât mai puternice cu privire la viața privată. Am dorit de asemenea să includem în text o interdicție cu privire la identificarea, la trasarea uh, online uh, prin sau prin, uh, prin Wi-Fi, de exemplu, așa cum se prevede la articolul 8. Iar Privacy by default și privacy by design sunt dispoziții importante și ar trebui să fie păstrate în acest regulament. De asemenea, în ce, privește comercializarea directă, ar trebui să fie permisă, pentru utilizatorul final, așadar sperăm ca în cele din urmă să putem ajunge la un acord. Thank you. Președintele, mulțumesc. Comis Comisia dorește să intervină? Doamna Panu este aici din partea DigiConnect. Am dreptate? Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumiri membrilor că ne-au dat ocazia să ne exprimăm, mai ales uh, Mulțumim mai ales raportorului, domnului Vos, pentru avizul său. Am venit aici ca să clarificăm anumite teme, pentru că am auzit că toată lumea e de acord că este o propunere complexă. Într-adevăr, aceasta este abordarea generală, însă vedem că în această comisie nu avem parte de foarte mult sprijin, deci dorim să lucrăm îndeaproape cu dumneavoastră și vom fi prezenți și la reuniunea raportorilor din umbră, unde am fost invitați. Cu această propunere am dorit să asigurăm un nivel înalt de protecție pentru datele personale, la fel cum am făcut și cu regulamentul general pentru protecția datelor. Noi lărgim astfel câmpul de aplicare al uh, regulilor care se aplică companiilor de comunicații și acelor over-the-top uh, operators care acum în, în uh, regulamentul actual nu sunt, uh, nu intră în domeniul de aplicare. Deci, trebuie să ne amintim că nu pornim de la zero, avem deja legislație, însă acum lărgim domeniul de aplicare, pentru că știm că se folosesc din ce în ce mai mult aceste servicii noi și consumatorii sunt foarte îngrijorați cu privire la felul în care le sunt folosite datele. Așa că am propus acest instrument de regulament și nu de directivă, pentru că regulamentul oferă mai multă certitudine juridică pentru piețe, pentru utilizatori și pentru operatori. Și acum ca să răspund la observații. Într-adevăr, aici este vorba despre confidențialitate garantată pentru conținutul uh, comunicațiilor și pentru metadate. Este vorba despre momentul, locul unui apel și așa mai departe, pentru că și acestea pot să reprezinte date personale sau sensibile. Dacă utilizatorul nu-și dă consimțământul, atunci datele trebuie să fie anonimizate sau șterse, decât dacă este nevoie de ele pentru facturare. Odată ce se dă consimțământul, fie că este vorba pentru uh, uh, conținut sau pentru metadate, operatorii pot să ofere uh, servicii suplimentare și să-și dezvolte afacerile. Deci ne dorim o piață în care toată lumea să funcționeze pe aceleași principii. De exemplu, operatorii pot să producă hărți cu prezența uh, utilizatorilor, lucruri care pot să uh, ajute lucruri care poate să ajute autoritățile să dezvolte proiecte de infrastructură, de exemplu. Uh, atunci când vine vorba despre regulile cu privire la cookies, dorim să avem prevederi care să fie mai accesibile pentru utilizatori. Aici e nevoie de o clarificare în ceea ce privește cui se aplică regulile. Se aplică tuturor și operatorilor mari și operatorilor mici. Nu se face nicio deosebire. Ideea de bază era să ai niște setări la browser foarte simple pe care să le poată controla utilizatorul refuzând sau acceptând cookie-urile. Propunerea clarifică nu este nevoie de consimțământ pentru cookies-urile care îmbunătățesc pur și simplu experiența utilizatorului, dar nu îi invadează viața privată. Deci este o propunere care ajută uh, piața un cookie, de exemplu, care uh, te ajută, ajută site-ul să țină minte ce ai pus în coșul de cumpărături. Deci pentru asta nu este nevoie de consimțământ. Am clarificat toate aceste situații în care consimțământul nu este necesar pentru că uh, nu face nimic, practic, să îmbunătățească confidențialitatea comunicațiilor sau protecția datelor și nu face decât să ajute operatorii. S-a mai făcut o propunere de suprimare în ceea ce privește um, comunicațiile direct, de marketing direct. Am vorbit cu organizațiile de profil și este foarte important. Se, interzice comuni- ă, comuni- se interzic comunicațiile ă, nesolicitate sau automate dacă utilizatorul nu și-a dat expres consimțământul. Și asta, din perspectiva utilizatorului, este foarte important. În funcție de legislația națională, utilizatorii sunt protejați în mod automat sau uh, Uh, pot să ceară acest lucru. Deci, iată o evoluție foarte importantă a regulilor actuale în ceea ce privește definițiile. Atunci când am făcut propunerea, am dorit să ne asigurăm că se aliniază cu uh, regulamentul general pentru protecția datelor deja adoptat și cu codul electronic de comunicații. Dorim aceste lucruri pentru a avea certitudine a piețelor. Codul este și el acum aflat în discuții. Este, ideea este să meargă în paralel, să fie adoptate cam în același timp pentru a crea certitudine uh, pe piețe. Nu am uitat acest lucru, dorim o aliniere și cu GDPR și cu noul cod al comunicațiilor electronice. Sper că v-au ajutat aceste mici clarificări. Tocmai am citit raportul și noi, însă vă stăm la dispoziție pentru lămuriri ulterioare. Oare domnul Fos dorește să intervină? Dar înainte să-i dau cuvântul, trebuie să întrerup puțin, pentru că domnul Ansip uh, va veni cât se poate de repede, așa că trebuie să terminăm. În ceea ce privește metadatele, Acestea sunt date personale, după părerea mea. Momentul apelului, durata apelului, de unde suni, aceste date sunt personale. În ceea ce privește codul comunicațiilor, aici trebuie să se păstreze legătura, sunt de acord. La articolul 4 am încercat să adaptez amendamentele la termenul limită pentru ca noi să putem lucra pe acest, pe acest dosar în paralel cu dosarul cu privire la codul comunicațiilor. Deci nu s-a făcut nicio schimbare la articolul 4, însă s-a schimbat termenul limită referitor la punere în aplicare. Articolul 5 aici lucrurile devin interesante, pentru că există o posibilitate. Firește, se poate interpreta, depinde cum iei lucrurile. Și mă refer aici la stocarea datelor și accesul la date. Dacă se interpretează acest lucru în sensul că datele trebuie să fie șterse cât se poate de repede, asta ar însemna că mailul nu ar mai fi transportat de la al, din punctul A în punctul B, va trebui să fie șters din server. Și trebuie să analizăm acest lucru cu grijă, pentru că există consecințe pe care nu le cunoaștem încă. Deci trebuie să analizăm formulările și să vedem dacă le păstrăm sau nu. Apoi, interesele comerciale. Da, sunt pentru acestea dacă avem un sistem juridic care să fie în favoarea uh, mediului de afaceri. Pentru că un sistem juridic este o carte de vizită. Și există o relație neclară între drepturile digitale și drepturile fundamentale și aș dori să subliniez acest lucru. companiile mari, IMM-uri și dacă li se aplică sau nu prevederile, firește că se aplică tuturor. Însă, companiile mari pot să ocolească aceste cerințe, însă IMM-urile nu. De aceea, um, se poate ajunge la o concentrare Um, nu ne dorim acest lucru. Apoi, faptul că ne concentrăm atât de mult pe consimțământ, asta ar duce la o anulare a confidențialității. Pentru că dacă toată lumea trebuie să-și dea consimțământul, a, unde o să ajungem? Trebuie să analizăm alte opțiuni și pen, pentru a vedea cum putem înlocui consimțământul. Pentru că consimțământului i-a fost dată o importanță mult prea mare. Putem, de asemenea, să prevedem o altă categorie de date, care, lucru care nu a fost făcut în regulamentul general. Toate acestea au, ar da mai multă siguranță decât consimțământul, pentru că, la urma urmei, te tot enervezi să vezi uh, tot felul de întrebări la orice și asta pune în pericol viața privată. Mult președintele. Mulțumesc foarte mult. Termenul limită pentru amendamente este 29 iunie. Cred că așa este. Doresc să îi întreb pe domnii Giambaschi și doamna, pe doamna Devo dacă putem să le amânăm punctele pentru mâine, după voturi. Da, mulțumesc. Commission. Îi urez bun venit domnului Ansip, vicepreședinte al Comisiei Europene, bun venit la Comisia Juri, în cadrul dialogului structurat între instituții și aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație. Am lansat acum 2 ani strategia pentru piața unică digitală și am lansat 35 de propuneri atunci, inclusiv 21 de propuneri legislative și mă bucur să spun că datorită Comisiei Jurii am ajuns la un consens pe marginea multora dintre ele. Mă refer la abolirea taxelor de roaming, care a fost uh, subiectul fierbinte de săptămâna trecută. Este o realizare remarcabilă. Vorbesc de asemenea despre 700 de megahertz în uh, propunerea aferentă, visam la 5 giga dar uh, asta nu se va întâmpla niciodată. Files, uh, uh, mm, uh where, uh... Îmi cer scuze să ajungem la 5G, dar asta nu se va întâmpla niciodată. developments, uh, then I have to mention the portability of the uh, digital content. Uh, once again, you did really good. Ați făcut o treabă foarte bună, din nou am reușit să ajungem la un consimțământ și la celelalte propuneri. Deci de, la, din, de anul acesta nu mai trebuie să se plătească suprataxe de roaming și și oamenii au acces la conținutul digital și atunci când călătoresc în alte țări. tot datorită Comisiei juri, Jurii, persoanele nevăzătoare au un acces mai bun la conținutul digital, lucru foarte important. Pentru nevăzători, Those were real achievements already. Iată niște realizări reale Însă acum am ajuns la o nouă etapă. Multe dintre propunerile pe care le-am inițiat sunt gata de finalizare, sunt gata de ultimul pas, de ultima decizie și sper că vom avea o cooperare productivă în continuare cu Comisia Jurii pe aceste dosare. În mai am lansat strategia unică pentru piața digitală și am identificat câteva noi domenii în care trebuie să fim mult mai atenți. După cum știți, vorbesc despre platformele online, Prea adesea, micile companii nu sunt mulțumite spunând că nu pot să negocieze cu platformele mari. Deci ne dorim mai multă claritate în cadrul acestor relații, uh, mai ales că există riscul unor practici neechitabile. Ne dăm seama acum, în diferite state membre, se lansează proiecte de legislație împotriva instigării la ură în Germania, Franța, în Regatul Unit și multe state membre iau în considerare asemenea proiecte. Noi ne dorim mai multă claritate Dorim să vedem ce înseamnă toate aceste uh, protecții și dorim să protejăm uh, toate acele principii, de exemplu în cadrul directivei privind e-commerce, dorim să protejăm libertatea de exprimare, mai ales dacă ne gândim și la acordurile e-harbor. In the European Union are uh, not so... Safe harbor. După cum știm, 21 de state membre au legislație cu privire la localizarea datelor. Este foarte costisitor și nu, poate, nu se poate pune problema de o piață unică în acest domeniu. De asemenea, ne concentrăm și pe securitatea cibernetică. Am lansat strategia aferentă, aferentă în 2013 și putem spune că Foarte curând vom avea parte de această strategie care va intra în vigoare. Însă, criminalitatea cibernetică este deja o industrie, iar internetul lucrurilor nu exista, practic, la vremea aceea, dar, după cum știm, infractorii promit, pro, profită acum de conectivitate și pot să genereze atacuri masive, masive care pot să facă să se prăbușească niște uh, furnizori de servicii la scară globală. Deci trebuie să tratăm această problemă a securității cibernetice la modul foarte serios. Trebuie să cădem de acord asupra unor standarde de securitate cu privire la internetul lucrurilor, și trebuie să fim de acord de, foarte atenți la uh, igiena cibernetică. Știm că înainte să mâncăm ne spălăm întotdeauna pe mâini. Însă, atunci când vorbim despre securitatea cibernetică, altcineva trebuie să se ocupe de aceste chestiuni. Comisia, prim-ministrul și așa mai departe. Însă, conform analizelor, este posibilă reducerea cu 80% a acestor atacuri dacă utilizatorii au grijă de această igienă online și își schimbă ă, setările de securitate implicite. Atunci când își cumpără un nou telefon, majoritatea oamenilor își schimbă setările, dar nu toți. Însă există felurite mecanisme prin care se pot ocoli aceste setări. În zilele noastre este prea ușor să creezi uh, boți, roboți pentru uh, a ocoli setările de securitate. Știm că statele membre mici așteaptă foarte multe de la Bruxelles. Uh, nu cred că este însă rezonabil să ne gândim la 24 de servicii separate. În uh, statele membre uh, mari, autoritățile și-au dat seama că este nevoie de capacități operaționale mai mari, însă uh, acestea există doar în 5 state membre, deci trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește chestiunile de securitate cibernetică. Dați-mi voie să enumerez câteva teme care enumăr câteva teme foarte importante pentru dumneavoastră. Dorim să susținem diversitatea culturală, să facilităm accesul și utilizarea conținutului în domeniul digital. Clear rules for all market players. I think uh, we have Cred că prin această propunere am ajuns la un uh, echilibru bun între interesul utilizatorilor, uh, deținătorilor de drepturi, furnizorilor de servicii și cred că respectăm, am folosit soluții de piață care funcționează deja în mod eficient din toate punctele de vedere. Contez pe, condiția, pe comisia dumneavoastră pentru a ne ajuta să păstrăm acest echilibru. Cred că este foarte important să vă atrag atenția asupra uh, câtorva chestiuni. Prima se referă la excepțiile din domeniul copyright-ului și mai ales uh, cea referitoare la data mining și text și data mining. Domeniul de aplicare în ceea ce privește beneficiarii este limitat la, ce, la organizațiile de cercetare, însă aceste organizații pot să lucreze împreună cu companiile în cadrul uh, parteneriatelor public-privat și se obișnuiește foarte mult acest lucru în domeniul cercetării în zilele noastre, însă nu este nevoie să extindem domeniul de aplicare uh, al derogării pentru companiile uh, comerciale, pentru că acestea pot să oplin, obțină o licență care le interzice text și data mining și astfel au certitudinea juridică necesară. În al doilea rând, aș dori să vă atrag atenția asupra, asupra This crucial sector, uh, we need to make sure publicațiilor din presă. Trebuie să ne asigurăm că nu ne ocupăm doar de chestiunile legate de executare, ci că oferim editorilor un instrument pentru a negocia corect licențele. Aș dori să subliniez că propunerea noastră spune foarte clar că nu se taxează hyperlinkurile. Apoi, deficitul de valoare. Suntem de acord că este nevoie de o piață echilibrată în care creatorii pot să fie remunerați uh, de pe urma muncilor. Pentru a obține acest lucru, trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că deținătorii de drepturi au un cuvânt de spus și în ce condiții conținutul creat de ei este distribuit mm, în cadrul serviciilor uh, pe bază de user upload. De asemenea, ei trebuie să-și poată negocia um, remunerația și nu trebuie, de asemenea, să prevenim uh, uh, partajarea și încărcarea de conținut de către utilizatori pe diferite platforme. Dorim să lucrăm cu Parlamentul European și să oferim mai multă claritate dacă aceasta ajută la îmbunătățirea și eficientizarea propunerii. Cap. Uh, the Commission wants uh, to create opportunity. Comisia dorește să creeze oportunitatea ca europenii să aibă acces la o gamă mai variată de programe TV și radio, uh, ca să se bucure de diversitatea culturală din Europa. Propunerea noastră va crea o asemenea oportunitate, respectând totodată remunerarea deținătorilor de drepturi. Vrem să clarificăm care sunt drepturile radiodifuzorilor online și nu numai și să aplicăm principiul țării de origine, facilitând astfel oferirea unei game mai variate de programe cu noi oportunități pentru radiodifuzori. Propunerea noastră, însă, nu restricționează libertatea radiodifuzorilor și a deținătorilor de drepturi de autor. Ei, din punct de vedere contractual, vor putea limita distribuirea conținutului către anumite teritorii, cât timp normele în vigoare sunt respectate. În ceea ce privește contractele digitale, apreciez foarte mult uh, activitatea întreprinsă de către Parlamentul European pe propunerea cu privire la contractele digitale. Comisia Jurii a contribuit uh, mult la progresul înregistrat și doresc să mulțumesc tuturor pentru asta. În ceea ce privește propunerea pentru conținutul digital. Miniștrii au fost de acord cu o abordare generală la ultimul uh, Consiliu JAI din iunie. Vine președinția estonă și uh, estimează că vom progresa rapid pe acest uh, dosar. Cu privire la uh, propunerea pentru vânzările online, Jurii e o comisie afiliată ca și competență. Parlamentul European deja a înregistrat un progres mare uh, la Consiliu, președinția estoniană are în vedere dezbaterea acestei propuneri și sperăm să se lanseze o discuție pe fond. Propunerea pentru contractele digitale este strâns legată de alte inițiative, de exemplu din pachetul e-commerce, comerț online. Efectele combinate ale acestor, uh, acestor inițiative pot aduce venituri economice Uniunii Europene per total și pot veni în beneficiul întreprinderilor și consumatorilor europeni. De aceea, sunt de părere că e important să nu pierdem din vedere armonizarea uh, de plină țintită în propunerea pentru contractele digitale. Subliniez încă o dată că este un pas necesar dacă vrem să avem beneficii tangibile pentru consumatorii noștri și pentru întreprinderile noastre. Mesajul meu pentru Uniunea Europeană astăzi este simplu și clar. E o oportunitate politică pentru armonizarea de plină la, nivel, la un nivel înalt față de protecția consumatorilor. Se va putea înfăptui totul pe timpul președinției estoniene. Haideți să nu uh, lăsăm uh, acest, această clipă importantă să treacă. În ceea ce privește e-privacy, am înțeles că tocmai ce ați uh, revizuit proiectul de raport înainte să vin eu aici, toate comisiile implicate și-au uh, exprimat uh, opinia în proiecte de raport, în amendamente. Mulțumesc pentru munca asiduă depusă. Evaluăm în continuare avizele. Vrem să menținem un calendar ambițios. Ne-am dat seama că au apărut uh, opinii divergente în comisiile parlamentare. Asta arată uh, că Parlamentul a avut în vedere toate părțile interesate, a discutat cu ele, ceea ce este foarte important pentru a avea uh, grijă că s-a ținut cont de opinia tuturor. La fel am făcut și noi și noi credem că s-a obținut echilibrul potrivit pentru a avea și protecție a vieții private, dar și pentru a permite afacerilor să fie inovatoare și să crească. Fără uh, respect față de viața privată, n-ar exista încredere. Fără încredere, serviciile digitale nu sunt folosite. Așteptăm cu nerăbdare ca Parlamentul să formuleze un raport final pe această propunere după vară și vă stăm la dispoziție pentru ca împreună și împreună cu Consiliul să derulăm acest proces. Mulțumesc pentru disponibilitate, mulțumesc că m-ați ascultat, vă stau la dispoziție pentru întrebări și pentru propuneri și sper că vă veți referi dumneavoastră la geoblocare. Timpul meu de intervenție a fost limitat și iată, n-am mai putut atinge și acest subiect. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Prima care s-a anunțat la cuvânt este doamna Regner. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru această prezentare. Iată ce întrebare vă adresez eu, față de un subiect care nu a fost menționat, dar uh, așa e cu domeniul digital, este atât de um, extins și sunt multe subiecte de abordat. Deci, e vorba de definirea uh, sediului digital. Știu că vă vizează și pe dumneavoastră și pe doamna Iurova și nu numai, ei bine, am avut uh, ca subiect de discuție taxa uh, corporatistă consolidată și am constatat că există întreprinderi care au o filială aici, o filială acolo, există um, sedii principale și filiale. Este un subiect important până la urmă, pentru că discutăm aici despre dreptul întreprinderilor. Și mai ales când e vorba de domeniul digital, E greu pentru că aici n-am găsit un numitor comun, nici măcar la nivel național nu există o definiție. E o mare provocare față de comisie, așadar. Și deci, întrebarea mea față de dumneavoastră este dacă comisia are în vedere să definească ca atare uh, sediul unei întreprinderi digitale și dacă vrea, într-adevăr, să dea curs acestei provocări. Doamna Reda. Mulțumesc, domnule președinte, pentru abordarea unei multitudini de subiecte. Voi adresa trei întrebări. Cu toții suntem de părere că piața unică digitală nu are cum să funcționeze dacă fiecare stat face după cum îl taie capul. Ați fost critic față de uh, legea germană pentru fake news. Uh, nici, nu numai dumneavoastră, și Serviciul de Cercetare pentru, din Parlamentul uh, uh German și Reporterii Fără Frontiere, cu toții au criticat această propunere și putem învăța uh, din aceste lucruri. Iată că, în ciuda acestui criticism, o persoană de la comisie a spus că salută intervenția din Germania și propunerea din Germania și că nu va interveni în perioada de notificare. Este totuși neobișnuit, fiindcă această lege este în procedura de verificare. Etapa n-a fost finalizată. Noi deja am înțeles că Comisia nu va interveni și atunci mă întreb, ce faceți? Se pare că totuși un stat membru, de data aceasta Germania, pur și simplu alege să ignore Cartea Drepturilor Fundamentale și Directiva pentru uh, Comerțul Electronic pentru simplu fapt că se află în campanie electorală. Va verifica Comisia această lege în perioada de notificare și dacă consideră că nu este conformă cu legea europeană, va lua acțiune? În al doilea rând, cu privire la drepturile de autor. Text și data mining. Spuneați și dumneavoastră că nu e posibil sau nu e necesar să extindem derogările pentru text și data mining, fiindcă există licențe pe piață. Dacă, de exemplu, eu sunt de la o companie care creează software pentru recunoașterea vorbirii, speech recognition, și dacă pot folosi videouri uh, gratuite de pe internet pentru a îmi pregăti softul și pentru a îl verifica cum să obțină autorizație de la milioane de deținători de drepturi care au pus aceste videouri uh, online, uh, nu pentru text și data mining, ci pur și simplu pentru share pentru distribuire. Deci nu e vorba de utilizarea conținutului creator al unui uh, document video sau audio, ci e vorba pur și simplu de compararea mai multor texte rostite, în așa fel încât algoritmul să le poată învăța. Sunt și cazuri grave de discriminare uh, în funcție de algoritmi. De exemplu, se spune că uh, foarte, sunt recunoscute foarte prost vocile femeilor, ceea ce este o problemă gravă. Deci dacă întreprinderile nu pot să facă text și data mining așa cum trebuie, fiindcă trebuie să obțină autorizații la uh, speech recognition, cred că acest lucru este foarte problematic. Iar în ceea ce privește hyperlinkurile, Comisia spune că vrea să ofere dreptul uh, ca atunci când publicului sunt oferite mici bucăți din articole, să fie necesare uh, autorizații, dar acest lucru nu se aplică hyperlink-ului care nu este o comunicare către public. E lipsit de logică. Dacă nu comunici publicului, n-ai nevoie de autorizație ca să comunici publicului. E un lucru de la sine înțeles. Dar ce se întâmplă cu uh, fragmentele de articole incluse în hyperlink, în textul URL-ului? Sau ce se întâmplă cu titlul unui ziar inclus într-un URL? E nevoie de autorizație pentru copierea unui titlu? În trecut, domnul Oettinger spunea că da. Thank you, Mr. Anderson. Mulțumesc, domnul Anderson. Mulțumesc. Am două întrebări. Mai întâi cu privire la tratatul de la Marrakesh, cel care trebuie să îmbunătățească accesul persoanelor nevăzătoare la cărți și conținut uh, online. Noi chiar sperăm să votăm implementarea luna viitoare. Dar așa ajung și la următoarea etapă ratificarea tratatului de la Marrakesh de către UE. Ar fi trebuit să se petreacă cu mult timp în urmă. Vreau pe această cale să mulțumesc Comisiei pentru tot ce a făcut pe acest dosar, dar ce se întâmplă totuși cu ratificarea? În așa fel încât cărțile acestea să fie disponibile gratuit. Apoi, iPrint. Primesc uh, mesaje diferite cu privire la o directivă față de acest subiect. La un dat s-a spus că nu se va face nicio propunere. Între timp, nu știu va fi, va avea loc o revizuire? Deci va fi sau nu va fi o propunere pentru revizuire? E un subiect uh, pe care îl dezbateți încă? IPRD ED is the IPR. Este vorba de IPRD, Directiva de Implementare. Pentru cei care nu cunosc abrevierea. Mrs. Thank you. Doamna Hannibal, mulțumesc dumneavoastră și domnului comisar pentru că e prezent să discute cu noi. Directiva pentru drepturile de autor venită din partea comisiei a fost foarte echilibrată și am fost în general favorabilă ei. Vreau să mă refer la câteva chestiuni legate de platforme. vedem cum anumite platforme foarte puternice, cum ar fi Google, încep să facă din ce în ce mai multe lucruri. Uh, devin niște întreprinderi super puternice. Totuși ar trebui să existe o limitare a lucrurilor pe care le pot face. Mai ales în ceea ce privește publicarea anumitor articole. Știți că s-a discutat uh, îndelung la această comisie. Eu cred că Trebuie să avem norme foarte clare aici. Vedem că veniturile primite de uh, către autori scad și scad deja de multă vreme încoace. Până la urmă, dacă îi pierdem pe acești uh, artiști, va fi în detrimentul tuturor. Directiva este bună la acest capitol și trebuie să facem tot posibilul pentru a stipula dreptul la o remunerare echitabilă pentru artiști și creatori. Doream să vă întreb despre geoblocare. Chiar ați sugerat să vă întrebăm despre geoblocare. N-ați spus mare lucru despre acest subiect, ați spus doar că radiodifuzorii trebuie să aibă libertatea de a limita ceea ce fac. Puteți uh, oferi mai multe detalii despre geoblocare și la fel și despre principiul țării de origine. Chestiunea teritorialității pentru mine a fost uh, importantă dintotdeauna, pentru că acesta este modelul de afaceri uh, pe care funcționează industria radiodifuzorilor am pierde producții de bună calitate dacă se schimbă teritorialitatea. N-ați menționat însă geoblocarea și chiar aș vrea să detaliați puțin ideea. Este o parte importantă a acestui demers până la urmă. Să ne explicați așadar poziția comisiei, poziția dumneavoastră față de geoblocare. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Delvo, Vă rog să fiți foarte sucintă, dacă se poate, fiindcă domnul Ansip este aici doar până la fără un sfert, dacă nu mă înșel, nu-i așa? Da, dacă așa ziceți dumneavoastră, spune comisarul. I am sure he can... Uh... Eu sunt convinsă că poate să stea mai mult. Dar voi fi succinte, domnule președinte. Eu apreciez efortul întreprins de domnul comisar pentru a avea piața digitală unică Văd însă și care sunt dificultățile și văd reticența anumitor state membre de a-și schimba legislația. Metoda cea mai bună este să avem legislație comună înainte ca statele membre să aibă ele legislație separat. Noi am făcut un raport pentru robotică cu implicațiile juridice ale roboticii în Uniunea Europeană. Dar, din păcate, m-a dezamăgit răspunsul comisiei, fiindcă, în principiu, comisia e de acord cu analiza noastră, dar nu face nicio propunere concretă. Mai ales în ceea ce vește asumarea răspunderii. Vom avea mașinile care se conduc singure pe drum și dacă Germania deja implementează sau încearcă să implementeze o lege pentru asumarea răspunderii, va fi prea târziu. Dacă nu avem armonizare înainte ca fiecare stat membru să aibă propria legislație, ca de obicei, vom apărea mult prea târziu în scenă. V-aș ruga așadar, dacă e posibil să ne dați cea mai mică uh, speranță că vom avea ceva înainte de sfârșitul acestui an. Mulțumesc. Domnul Fos. Mulțumesc! Mulțumesc că îmi dați cuvântul și mulțumesc că ați venit alături de noi, domnule comisar. Adineaur am adresat aceeași întrebare domnului Timmermans. Din ce în ce mai mult sunt acte normative strâns legate unele de celelalte, ori prin definiție, ori ca și conținut. Protecția datelor cu e-privacy, e-privacy cu codul de comunicații, codul de comunicații la rândul său cu uh, conținutul digital. Și din ce în ce mai mult mi se pare că sunt unități uh, separate care acționează fără să vorbească unele cu altele la comisie. Cum poate să existe o congruență în acest domeniu digital? Pentru că, până la urmă, sunt foarte multe interfețe la nivelul sectoarelor digitale. Cum putem uh, crea ceva uniform, pentru că este foarte greu dacă lucrurile nu sunt coerente. Cibersecuritatea. Vă încurajez să mergeți mai departe, pentru că um, e un lucru care sublinează încrederea în internet și în mediul digital. Așa că, pentru că tot ați menționat 5G, Trebuie să dăm dovadă de curaj. Să nu gândim în 100 uh, de megabytes, ci să gândim de-a dreptul în gigabytes, pentru că sunt uh, lucruri care cumva vin înspre noi și trebuie să fim uh, pregătiți. La capitolul drepturi de autor, noi ne dăm silința să uh, recuperăm timpul pierdut. Cred că se va mișca ceva doar prin septembrie-octombrie. În ceea ce privește conținutul digital, apar două întrebări esențiale. Ce se întâmplă cu legătura față de uh, regulamentul pentru protecția datelor? Cred că asta deja am clarificat-o deja, dar ce se întâmplă uh, cu alegerea instrumentului potrivit pentru a garanta protecția vieții private? Va fi foarte greu de ales un asemenea instrument. Și o altă întrebare adițională, mereu uh, aud că se vrea reglementarea Uh, proprietății datelor. Mie mi se pare că ne cufundăm în abis dacă facem asta. Dacă vrem, într-adevăr, să analizăm și să definim ce dată a aparținut când, cui, în ce măsură, uh, nu mi se pare că e un lucru care poate fi reglementat. Așa că proprietatea în domeniul datelor nu este un lucru care să ne ajute mai departe și în orice caz nu l-aș lega de această tentativă de a um, trata domeniul digital prin niște metode cumva tradiționale. Nu. În domeniul digital trebuie să fim curajoși, să uh, îl abordăm altfel, pentru că altminteri nu vom reuși să cuprindem tot ceea ce înseamnă domeniul digital. Mrs. Kaufmann. Doamna Kaufmann. Vielen Dank, ähm, Herr Kommissar. Ich möchte gern... Mulțumesc, domnule comisar. Mă leg de întrebarea doamnei Hannibal leg, um, față de uh, geoblocare cu directiva aferentă. ce se întâmplă cu directiva CAPSAT. Și um, și ce se întâmplă cu geoblocarea. Credeți că uh, pe viitor geoblocarea va fi preîntâmpinată? Mulțumesc. Thank you. Uh, how minutes? How many minutes I will have? To take your time, but... Mulțumesc, spune domnul comisar. Câte minute mi acordați? Cât doriți, spune domnul președinte. Asta e foarte relativ, spune domnul comisar. Domnul președinte, vă rog dacă puteți să răspundeți cât mai succint, dar în așa fel încât răspunsurile să satisfacă pe cei care v-au adresat întrebările. Da, aveți o agendă foarte plină și nici într-un caz nu sunt cinic când spun asta, în legătură cu impozitele, cu taxele. Comisia dumneavoastră a spus foarte clar că toate taxele trebuie plătite acolo unde companiile generează profit. Problema însă s-a pus la nivelul definiției întreprinderilor digitale și, desigur, am arătat clar că trebuie plătite taxele în țările în care se generează profitul. Și dacă așa stau lucrurile, trebuie să explicăm ce înseamnă lucrul acesta. Dar eu nu am acum definiția frumos ambalată pe care să vă pot oferi în această seară, din păcate. Apoi, E prea devreme să mă refer la legislația germană, însă, din câte înțeleg, am fost notificați în legătură cu această lege. Din câte înțeleg eu, ministrul de resort a făcut sau e pregătit să facă niște corecții acolo unde s-a constatat că ar putea să existe unele semne de întrebare din punct de vedere legal. Raport, obligațiile de raportare, de exemplu, în Germania sau uh, cerințele impuse unei persoane care dorește să dispună de anumite servicii. În sfârșit, sunt niște probleme de natură juridică, însă pe mine nu mă îngrijorează Germania atât de mult. Punerea în aplicare a legislației în Germania Poate că nu este absolut perfectă, dar nu cred că autoritățile germane vor folosi în mod abuziv, cine știe ce alineat sau titlu din lege. Cum se pune în aplicare legea în alte țări? Nu cumva ar putea să se inspire din acest exemplu? Știm că există țări care s-ar putea să-și pună astfel de probleme și acolo am unele semne de întrebare. Nu pot să vă spun deocamdată cum va reacționa Comisia pe tema aceasta. Mai avem ceva timp la dispoziție ca să luăm o decizie. Să vedem dacă vom uh, înainta un aviz sau nu. Dacă nu vom face acum, ne rezervăm dreptul de a o face ulterior. Vom vedea așadar dacă sunt anumite alineate care vor intra în conflict cu regulile Uniunii Europene și atunci, desigur, vom interveni. Dar trebuie întâi să vedem dacă așa se va întâmpla. Referitor la problema extragerii de date, data mining. Așa cum am arătat de multe, de multe ori, nu e vorba doar de un text privitor la data mining, dar toate subiectele acestea sunt tratate cu aceeași abordare. Noi avem în vedere și realitățile politice ce se poate face și ce nu se poate face. Propunerea noastră a fost chiar mai liberală decât soluțiile cele mai liberale identificate în Uniunea Europeană. Și e vorba aici de soluțiile găsite în Regatul Unit. Eu nu cred că trebuie să distrugem anumite modele de afaceri care în prezent funcționează foarte bine. În același timp însă, Știm că textul cu privire la extragerea de date nu este disponibil pentru oamenii de știință în majoritatea statelor membre. Sigur, la nivel uh, internațional, Uniunea Europeană se află într-o poziție fruntașă, însă asta se datorează mai ales articolelor științifice bazate pe textele privitoare la extragerea de date care sunt publicate în Statele Unite. Pentru multe state membre mici, așadar, se poate spune că Oamenii de știință din acele state membre mici nu pot avea acces la textele privitoare la data mining, la extragerea de date. Deci propunerea noastră a încercat să fie cât mai echilibrată. Nu vrem să lansăm acum o propunere super ambițioasă, cea mai ambițioasă din univers, care să își propună lucruri mărețe, dar să nu dea niciun fel de rezultat în practică. Eu sunt un om orientat pe spre rezultate, pragmatic, și de aceea avem în vedere uh, punctele de vedere exprimate atât în statele membre, atât în, cât și în Parlamentul European, la nivelul grupurilor de lucru, comisiilor și așa mai departe. Eu voi apăra uh, propunerea noastră privitoare la drepturile de autor, inclusiv propunerea privind extragerea de date, dar sigur că sunt deschis la idei bune despre cum am putea îmbunătăți lucrurile. Și acum în legătură cu hiperlinkurile. După cum ați arătat pe bună dreptate, chiar textul spune că titularii drepturilor de date sunt editorii, ceea ce nu înseamnă că vom interzice hiperlinkurile sau textele aferente. Nimic de genul acesta. Când vorbim despre hiperlinkuri, Conținutul respectiv face obiectul protecției prin intermediul drepturilor de autor și în prezent. Editorii sunt ce pot fi ei, jurnaliști, fotografi. Dacă drepturile conexe nu le vor fi apărate acestor oameni, în niciun caz nu le vom, nu le vom, nu vom submina prin intermediul hiperlinkurilor și dispozițiilor aferente. Văd că nu sunteți de acord cu mine, dați din cap în mod negativ, însă eu vă spun sincer, propunerea noastră e cât se poate de echilibrată și vă spun drept, nu văd niciun motiv pentru care să nu funcționeze. Avem o jurisprudență foarte bună cu privire la linkuri și hiperlinkuri. Avem de asemenea, o propunere foarte bună înaintată de raportorul Katia Comodini. Dar sunt convins că dumneavoastră veți continua dezbaterile pe subiectul acesta în Parlamentul European. Și acum, referitor la tratatul de la Marrakesh, am mai spus-o și acum un an, a fost regretabil că a durat atâta timp după semnarea acestui tratat până când el a fost ratificat. Ei, în sfârșit ne apropiem de finalul acestui proces. E un pas în direcția cea bună, cred eu. Și încă o dată Trebuie să fim atenți, să-i apărăm, pe perso- să apărăm persoanele cu dizabilități, să avem grijă ca și persoanele nevăzătoare să aibă și ele acces la conținutul digital. E un lucru fundamental, absolut necesar. În discuțiile acestea interinstituționale, stabilirea ce are dreptul să facă cine la nivelul statelor membre sau al instituțiilor, sau al autorităților din statele membre, nouă ne revine sarcina să clarificăm. Și sper că acest lucru să se și întâmple cât mai curând. Apoi, în ce privește IPRED, directiva privind punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală. Vrem să lansăm propunerile, dar durează, să știți. Mai întâi vrem să încercăm să vedem cum funcționează soluțiile de autoreglementare. Sunt cinci exemple de cooperare în planurile noastre de a ne ocupa de problema, în planurile noastre, care se ocupă de problema transportului și um, mm, așa mai departe. Deci, eu cred foarte mult în soluțiile de autoreglementare aici. Și vom încerca să vedem cum ar funcționa soluțiile de reglementare orizontală uh, și uh, în ceea ce privește cazurile de încălcare a dreptului comunitar. Apoi încă o problemă legată de discrepanțele valorice. Știm că e o problemă. E o problemă și pentru muzicieni. Avem așadar platforme diferite. Unele dintre ele se bazează pe abonamente cu, să zicem, 140.000 de Um, abonați care plătesc 2 miliarde de euro muzicienilor, să zicem. Avem, pe de altă parte, și alte platforme unde sunt aproape un miliard de accesări pe lună, dar care contribuie cu doar 0,6 miliarde de euro pe lună la uh, veniturile muzicienilor, pentru a plăti, pentru a plăti pe muzicieni. Și îi înțeleg foarte bine și pe aceștia din urmă că sunt nemulțumiți. Așa că va trebui să găsim și pentru ei o soluție. În propunerea noastră avem în vedere și utilizarea unor instrumente tehnice care să identifice conținutul digital și, încă o dată, din câte înțeleg eu, în propunerea noastră, Textul este foarte echilibrat și în niciun caz nu intră, nu intră în contradicție cu directiva privind comerțul electronic. Și cred că se poate obține mai multă claritate în ceea ce privește sensul dat remunerației acordată titularilor de drept, pentru că prea mulți creatori sunt extrem de nemulțumiți în momentul de față. Și ID-ul conținutului nu e chiar așa de costisitor. Dau mereu un exemplu referitor la YouTube. Exemplul unui creator care și-a creat uh, ID-ul uh, conținutului în 2007. Între timp s-au investit 60 de milioane de euro pentru găsirea unor soluții. Între timp s-au apărut și alte soluții tehnice, să zicem o, o soluție prin care 10.000 de cântece costă vreo 400 de dolari. Nu e chiar așa scump. În discuțiile cu muzicienii, ni s-a spus așa, referitor la YouTube. YouTube vrea să monetizeze conținutul, dar 5% din conținut poate să nu fie monetizat. Uh, for, for musicians, it's, it's a big issue and, and, uh, and uh, I think it's, it's unfair pentru muzicieni. Ar fi însă extrem de incorrect dacă am continua să lăsăm situația așa cum uh, este în prezent. Referitor la problemele legate de responsabilitate juridică, trebuie să ne gândim la aspectele legate de date și de economie în general. Trebuie să ne gândim la fluxurile libere de date care sunt chiar necesare pentru economia datelor dar în același timp, trebuie să ne gândim și la problemele emergente, cum ar fi accesul la date, problema responsabilității, proprietatea datelor. Sper așadar că propunerea privind fluxul de date să poată fi lansată încă din septembrie și să soluționeze problemele acestea emergente. Nu sunt excesiv de optimist nu vă pot promite că toate astea se vor întâmpla anul acesta. Pentru că practicile de la nivelul Uniunii Europene diferă foarte mult, nu pot să vă spun acum că practicile dintr-o parte sunt foarte bune, din alta sunt mai puțin bune. De exemplu, de exemplu, Siemens nu doresc să aibă proprietatea datelor, ci doar acces la date. Alții care și-au cumpărat echipamente doresc să aibă și proprietatea asupra datelor. Tom, -tom, de exemplu. Așadar, cum putem noi să spunem că o practică e bună și cealaltă e mai puțin bună? Nu. Însă ne ocupăm foarte serios de problema responsabilității juridice când vom fi mai aproape de dar când, când vom lansa propunerea propriu-zisă, deocamdată nu vă pot spune. În legătură cu regulamentul privind protecția datelor și viața privată, e-privacy, regulamentul nu va acoperi problemele pe care ne propunem să le acoperim prin intermediul directivei e-privacy. Ce ne-am propus noi, în primul rând, a fost să armonizăm regulile acestea la nivelul întregii Uniunii Europene, fiindcă, în prezent, avem o directivă privind e-privacy, însă punerea sa în aplicare în diferitele state membre s-a făcut, desigur, în tipuri diferite. Și atunci vrem să armonizăm toate aceste reguli. Pe urmă, vrem să creăm și un uh, spațiu mai echitabil între OTP-uri și operatorii de telecomunicații. În prezent, aceștia din urmă fac obiectul directivei e-privacy, ceea ce înseamnă că confidențialitatea comunicațiilor se garantează numai atunci când vorbim de comunicații telefonice, dar în ce privește OTT-uri nu am avut probleme majore, numai că ei nu sunt acoperiți. Și potrivit uh, rezultatelor consultării noastre publice, oamenii ar dori să știe că există mijloace legale pentru protejarea caracterului privat al comunicațiilor lor. Procentele celor care se pronunță în favoarea acestei idei sunt foarte mari, 92, 98, 91. Nici într-un caz nu e vorba de o situație jumii-juma, 50%, 50% pe tema aceasta, nu. Majoritatea este evidentă și covârșitoare. Bun, deci confidențialitatea comunicațiilor este foarte importantă pentru oameni, fără îndoială. Înțeleg însă că există unele probleme mai discutabile în legătură cu setările unui browser, de exemplu, sau în ce privește cookie-urile Din ce am înțeles eu, mulți oameni nu-și doresc cookie-uri, alții și-ar dori setări de tip privacy by default. Alții ne-au spus că nu e nevoie deloc de niciun regulament cu privire la e-privacy. Ei, noi vrem să asigurăm un echilibru între toate aceste poziții Însă comisia, să știți că pe tema aceasta este foarte deschisă și pleacă urechea la tot ce au de spus interesații. Referitor la geoblocaj. După cum am mai spus de multe ori, principiul teritorialității este important și pentru comisie, Vrem să-l apărăm, fără îndoială, dar în același timp trebuie să punem la dispoziție și acces la conținut pentru oameni care protejează cu multă fermitate exclusivitatea teritorială. Fără să acorde niciun pic de atenție eventualelor încălcări ale drepturilor în realitate. 25% din utilizatorii de internet din Uniunea Europeană se folosesc de VPN pentru a avea acces la conținut digital. Așadar, nu e deloc, nu e deloc complicat pentru oamenii obișnuiți să aibă acces la conținut digital. Plătești 8, 9, 10, 12 euro pe lună sau 20 de euro pe 3 luni și ai acces. Și oamenilor nu li se pare că fac nimic ilegal. Dar asta e o problemă, pentru că înseamnă că autorii nu sunt corect remunerați. din, creaturi, din creatorii de filme din Uniunea Europeană spun că pierd de pe urma faptului că se fac descărcări ilegale. Ce înseamnă descărcări ilegale? De exemplu, torente. Sunt uneori, uneori poate fi destul de complicat să ai acces, dar se descurcă oamenii și ocolesc complicațiile. Însă asta ce înseamnă? Creatorii nu sunt corect remunerați. Deci, din câte înțeleg eu, e foarte simplu de asigurat exclusivitatea totală. Ori 0%, ori 100%, dar exclusivitatea aceasta absolută între 0 și 100% eu nu, nu, nu sunt în stare să înțeleg. Cel puțin la nivel teoretic. În viața reală însă trebuie să găsim o soluție între 0% și 100%, undeva la 50%, la 60%, astfel încât și producătorii să poată să vândă, să vândă serviciile acestea în bază de teritorialitate exclusivă cuiva. Teritorialitatea exclusivă nu este de fapt chiar așa de exclusivă în viața reală. Uh. Trebuie să găsim un consens în această privință, în ceea ce privește geoblocarea, pentru că este vorba despre geoblocare nejustificată și am avut o abordare treptată și am obținut deja eliminarea geoblocării în anumite privințe, vom obține și portabilitatea și eliminarea cu totul a geoblocării este un obiectiv uh, pe care toată lumea îl dorește îndeplinit. Așadar, aș dori să vă rog să fiți foarte constructivi în negocieri. În același timp, să păstrați această abordare echilibrată față de deținătorii de drepturi. Așadar, vă mulțumesc foarte mult. A, încă ceva, da, este vorba despre concurență și, după cum știm, este vorba despre cazuri foarte precise, strict, strict pe baza unor informații concrete. Avem de-a face cu anumite companii și nu se poate spune ce se va întâmpla și uh, dacă s-a întâmplat uh, cu Skype, se va întâmpla cu alte companii, cu Sky, îmi cer scuze. Și nu se poate spune că acest, acest caz legat de concurență va crea o nouă regulă pentru Uniunea Europeană. Firește că vor fi aduse elemente noi, dar nu se va reproduce această soluție pentru tot peisajul european. Nu putem spune de acum încolo că asta are valoare de regulament sau directivă. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat. Uh, îmi dau seama că am putea să purtăm o dezbatere vreme de ore în șir, pentru că aceste teme sunt într-adevăr foarte interesante. Sperăm că dialogul structurat cu dumneavoastră va continua și așteptăm următoarea întâlnire. Mulțumim!